le permit oaspeților să-și ocupe, să-și ocupe locul. Între timp vă spun că ați primit uh, calendarul întâlnirilor din acest an împreună cu proiectul de ordine de zi. Știți că comisia noastră are un profil lingvistic care prevede toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest, această comisie funcționează fără documente pe suport Cartaceul, puteți să um, toate documentele pe internet. Aș dori să mulțumesc secretariatului și Departamentului de Politică um, pentru că au pregătit pachetul de bun venit pe care l-ați primit săptămâna trecută. Mi s-a părut deosebit de interesant și vă încurajez pe toți să vă familiarizați cu conținutul acestuia. Pachetul este de asemenea disponibil în mai multe limbi și puteți descărca uh, Uh, o variantă multilingvă de pe pagina de internet a ITRE. Ca de obicei, întâlnirea de astăzi este transmisă pe internet. Avem 21 de limbi disponibile astăzi pentru interpretare. În dosarele dumneavoastră aveți procesul verbal uh, al întâlnirii de pe 10 iulie, dacă nu există obiecții. Până la sfârșitul acestei întâlniri, procesul verbal va fi considerat adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, toate secțiunile. După cum am stabilit cu coordonatorii la ultima noastră întâlnire, eu voi redacta avizul și se presupune că ar trebui să vă prezint în câteva cuvinte acest proiect de aviz, lucru pe care îl voi face în următoarele clipe. Comisia și-a prezentat proiectul de buget pentru 2020 la începutul lunii iunie. A propus creșterea creditelor de angajament la titlul 1A, care ține de activitatea noastră, cu 5,5% și um, creditele de plată cu 7,7%. Însă, Comisia a rămas mult sub uh, plafonul pentru titlul 1A, E vorba de o sumă de 474,6 milioane de euro. Deci deja Comisia propune mai puțin decât plafonul. De asemenea, în, pe 10 iulie Consiliul și-a stabilit uh, poziția și a redus um, creditele de angajament pentru titlul 1A la Uh, cu 747,4 milioane. Deci și Consiliul a mai aplicat niște reduceri suplimentare la propunerea Comisiei. Așa că în uh, proiectul de aviz eu propun să folosim toată marja disponibilă la titlul 1A și să folosim și instrumentele de flexibilitate precum și noile dispoziții din regulamentul financiar, care permit uh, reutilizarea creditelor angajate în domeniul cercetării. Deci flexibilitatea se aplică doar domeniului cercetării și se propune utilizarea acestui uh, instrument. Dar asta nu înseamnă că întreaga marjă se poate folosi pentru programe din uh, domeniul nostru, pentru că mai sunt și alte programe, cum ar fi cele din educație, transport, uh, care fac parte din același titlu, așa că trebuie să găsim un compromis la diferite domenii de politici. Vă propun această cale de urmat pentru că 2020 este ultimul an înainte de noul cadru financiar multianual și trebuie să fie văzut ca un fel de punte către acest nou cadru. Știm din experiență că în noul program CFM, începutul va, va fi destul de lent, așa că este esențial să folosim toate resursele existente în programul actual în anul care urmează, deci în măsura uh, posibilului, cât putem de mult. În plus, mai sunt două programe importante, Orizont 2020 uh, și COSME, care mm, sunt suprascrise la fel și CEF. Acestea cu ușurință ar putea să absorbă mai multe fonduri. M-am referit la reducerile pe care le-a aplicat Consiliul. Acestea se referă în, pre, în principal uh, la Uh, programele de cercetare, uh, stradul, uh, cadrul strategic comun, e vorba de 424,9 milioane. Avem pentru um, Orizont 2020 mai puțin 11 milioane. De asemenea, avem um, o parte pentru conectarea um, Europei, minus 197 milioane dintre care o parte pentru transport și o parte pentru ICT și de asemenea la, de la FC o reducere de 90 de milioane, uh, o reducere pentru COSME de 20 de milioane. Aș dori să subliniez uh, aceste cifre pentru colegii noștri noi de la ITRE, mereu aceeași poveste Chiar și de dimineață ați auzit de la Consiliul de la Președinție cât de importante sunt IMM-urile, cercetarea, inovație, dar când e vorba să pui și bani acolo unde te-ai angajat, uh, um, vedem că de fapt uh, Consiliul nu face ce a spus, ba din contră taie fonduri uh, față de ce a propus Comisia, deci scopul nostru este să inversăm toate aceste reduceri pe care le propune Consiliul și mai avem și problema agențiilor de la mm, portofoliul nostru care joacă un rol important în implementarea politicilor pe care le-am convenit la Parlament. Deci, acestea trebuie să primească finanțarea necesară și personalul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile pe care le-am uh, acordat și vedem că de la an la an uh, tot dezvoltăm mai multe politici, agențiile trebuie să facă mai multe lucruri și Uh, trebuie să um, le acordăm fondurile potrivite pentru a angaja experți și pentru a um, redacta aceste sarcini noi. Și dacă vorbim despre ACER, este vorba de agenția um, care se ocupă de domeniul energetic, aceasta a fost subfinanțată an de zile și prin legislația adoptată în ultimul an chiar va avea mai multe sarcini. Așadar, este esențial să crească personalul și creditele pentru a cere în această procedură bugetară. De asemenea, o să depun o serie de amendamente pentru creșterea liniilor bugetare peste nivelul pe care îl propune Comisie. mai ales la prioritățile pentru ITRE, cum ar fi uh, uh, Orizont și uh, CEF Energie. Iată, acesta a fost prezentarea mea, acesta este proiectul meu de aviz, aștept cu interes și amendamentele dumneavoastră și sigur vom uh, ajunge la un pachet bun care să fie în folosul industriei, cercetătorilor și cetățenilor. Vă rog să um, țineți cont de două termene pentru depunerea amendamentului. Unul este mâine, 24 pentru amendamentele bugetare, cele care se referă la bani. Și cel de-al doilea termen este, este cinci septembrie. Este cel al doilea termen. Iată prezentarea mea pe scurt. Vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă aveți sau să vă ascult sugestiile, sunt sigur că, sigură că aveți. Cine vrea să ia cuvântul? Doamna Spirachi, vă rog. Okay. Once again, thank you very much, Madam Chair. I would like just to say that you have presented a very Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, acest proiect de raport este unul uh, foarte uh, Uh, temeinic și vreau să mă refer la câteva puncte importante. În ceea ce privește um, cererea uh, foarte mare pentru uh, Orizont 2020 și pentru COSME, eu cred că ar trebui ca programele bune să fie încurajate și susținute, nu întârziate și subfinanțate. Trebuie să ne susținem uh, companiile, instituțiile, universitățile, nu să le subminăm în ceea ce primește, privește proiectele uh, și agențiile din uh, competența ITRE, cum ar fi NISA, uh, aceasta va juca un rol foarte important uh, la nivel european în ceea ce privește securitatea cibernetică și e nevoie de finanțare suplimentare pentru această agenție. Și nu avem nevoie doar de fonduri suplimentare pentru a accelera dezvoltarea și desfășurarea de tehnologii mai curate pentru a uh, ne ajuta să ne uh, onorăm de obligațiile la care ne-am angajat prin acordul de la Paris. E nevoie și de finanțare pentru o tranziție justă pentru regiuni care depind foarte mult de cărbune um, și de carbon și uh, cred că este important acest lucru pentru că doamna von der Leyen a menționat deja acest tip de finanțare pentru regiunile dependente uh, Uh, pentru că a spus că nimeni nu va rămâne în urmă. Și vreau să subliniez și importanța neîntreruperii fondurilor pentru mecanismul conectarea Europei, pentru că aceste, mai ales proiectele în domeniul uh, energetic. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc, domnul Gaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Aștept cu plăcere colaborarea cu dumneavoastră la acest uh, dosar. Sunt raportor din umbră uh, pentru socialdemocrați și uh, am uh, schimbat titulatura, adică am trecut de la Comisia pentru Bugete la Comisia ITRE. Uh, și sper că vom putea să colaborăm și în alte domenii, nu doar în acest domeniu, dar uh, bugetul este un subiect uh, unde mă pricep și de aceea lucrez cu plăcere. Ați vorbit deja despre uh, reducerile de la rubrica 1A. Consiliul întotdeauna face cu plăcere, <laughs> se pare, reducere acolo. Cred că e important să vorbim și despre abordarea comisiei. Uh, care deja rămâne sub uh, plafonul uh, financiar pe care ni l-ar permite CFM-ul. Deci am mai avea loc în sus. Acum să vedem dacă, dacă putem să, cât putem să mergem în sus. Sigur, Consiliul nu vrea să urcăm, dar negocierile nu ar avea niciun fel de amuzament dacă am fi de acord. Um, mă Întristează faptul că sunt afectate de aceste reduceri programe ale căror uh, însemnătate a fost subliniată în mod repetat și de către Consiliu, uh, Conectarea Europei, Orizont, uh, Cosme, așa cum ați spus și dumneavoastră. De aceea aveți sprijinul meu de plin Um, pentru ca uh, domeniile unde um, s-au făcut reduceri să fie, în domeniul aceste domenii, să fie reinstituite sumele din propunerea comisiei și apoi eventual să fie crescute. În um, fiecare procedură bugetară, cifrele pentru fondul european pentru investiții strategice au fost Uh, reduse și apoi au fost, uh, noi am cerut să se um, ridice din nou aceste cifre la nivelul inițial, pentru că um, e bine să existe acest fond și pentru suma uh, garanției, statele membre trebuie să pună la dispoziție bani proaspeți, nu să ia bani de la alte rubrici bugetare care și ele au Uh, dreptul să existe. Deci aș vrea să facem și pe viitor acest lucru și aici suntem de acord că e nevoie de uh, fonduri suficiente pentru creșterea de personal la agenții care intră în competența uh, noastră. GSA, ENISA, ESA, Institutul European pentru uh, Tehnologie, uh, BEREC, toate au uh, nevoie de bani, trebuie să poată funcționa. Am văzut foarte bine de ce e important să funcționeze, însă vedem în mod repetat situația în care comisia nu este pregătită să pună la dispoziție fonduri pentru agenții. Eu în Comisia pentru Bugete m-am obișnuit să nu mai reacționez la uh, ceea ce spune comisia ca cifre, ci la cifrele care sunt uh, uh cerute de către, chiar de către agenții. Uh, pentru că mm, mi se pare că agențiile au fost tratate în mod uh, nedrept până acum. Deci, uh, cred că acolo unde putem e bine să trecem, chiar să mergem chiar mai sus de cifrele comisiei și pentru uh, tot ce înseamnă schimbări climatice, societate inclusivă, uh, inovativă, să uh, primească mai multe fonduri. Mulțumesc! Foarte bine, spune doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna de la Baiova. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt raportor din Umbra pentru grupul meu uh, și, așa cum a spus și domnul Gaier, și eu am lucrat cu bugetul de mult timp, chiar din perspective diferite, pentru că eu în Comisia pentru Control Bugetar am analizat eficiența cheltuielilor. Deci uh, se completează frumos lucrurile. Grupul meu politic consideră că un nivel ambițios de cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare sunt o uh, premisă esențială pentru ca uh, noi să putem să ne uh, îndeplinim țintele în materie de creștere, dezvoltare și obiective climatice și economia digitală, tehnologiile digitale trebuie să se bucure de o finanțare mai ambițioasă. Ar trebui să folosim aici instrumentele de flexibilitate, așa cum ați spus pe bună dreptate. Ar trebui să le folosim la maximum. În același timp, Uh, în concordanță cu ceea ce s-a spus, e foarte important ca agențiile să fie finanțate la nivel corespunzător. Nu putem să le dăm, să le punem în cărcă noi responsabilități fără să le dăm și resursele necesare pentru a, o funcționare uh, eficientă. Acest lucru este în mod special adevărat pentru ESA. Și nu în cele din urmă, vreau să subliniez că noi inițiative nu ar trebui să fie finanțate din oficiu uh, în detrimentul programelor existente. Deci ar trebui să fim foarte atenți la acest aspect. Vă mulțumesc pentru elaborarea acestui aviz și aștept să colaborez cu dumneavoastră pe uh, marginea acesteia. Mulțumesc. Domnul Ninisto. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că prezentarea dumneavoastră reprezintă un bun uh, fundament pentru discuții. Vreau să adaug doar că cheltuielile legate de politica climatică mi se pare că nu sunt destul de bine acoperite în proiectul de buget și mai ales dacă ne uităm la programul Orizont 2020, uh, bugetarea totală pentru șapte ani E bine, a fost undeva la 26,44% din finanțare și ar trebui să fie undeva la 35%, deci un decalaj mare. Așadar, suntem mult sub plafon și bugetul ar putea să fie îmbunătățit în ceea ce privește finanțarea uh, cercetării. De asemenea, ar trebui să uh, ne gândim și la uh, finanțarea legată de schimbările climatice. Mulțumesc! Doamna Toia. Grazie, președinte. Ehm, Mulțumesc. Nu am putut asculta prezentarea dumneavoastră până la sfârșit eh, pentru că a trebuit să iau un apel urgent. Așa că nu pot decât să vă spun că sunt absolut de acord cu cele spuse de colegul Gaier, așa cum au făcut și alți colegi. Nu cred că comisia noastră poate accepta o tăiere bugetară a unor rubrici care corespund unor programe care practic sunt considerate ca fiind prioritare de toată lumea, toți comisarii, așa că dacă sunt prioritare, ei bine, trebuie să beneficieze și de finanțare suficientă. Nu mai putem accepta această divergență între realitate și practică. Acest lucru se aplică în practică, spun eu, și pentru Orizont 2020, cât și pentru programul COSME, care într-adevăr suferă o tăiere am putea spune, redusă, însă e importantă pentru că vorbim cu toții de sprijinul pentru IMM-uri, pentru internaționalizare, pentru eh, digitalizare, pentru formarea și pregătirea personalului, pentru că și asta s-a introdus în regulament, pregătirea personalului pentru a putea face față schimbărilor. Nu pot fi decât de acord cu eh, raportoarea și raportorii din umbră care vor să revenim la niște cifre minim acceptabilă. Parlamentul deja stabilise un prag clar. Acela e cel pe care trebuie să-l respectăm, chiar dacă asta înseamnă să sfidăm Consiliul. Câteva cuvinte referitoare la agenții. După părerea mea, o parte din aceste agenții au nevoie de o, adecvat, de o adecvare a resurselor financiare și a personalului alocat. Poate însă această maximă nu se aplică tuturor. Pentru ACER, de pildă, pentru Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei, se știe că, beneficia, că suferă de pe urma unei scheme de personal insuficiente și alte agenții au nevoie de o creștere a personalului. Însă, poate că această creștere personală nu trebuie făcută la nivel orizontal pentru toate agențiile. Oricum, revenind la buget, e clar, nu putem accepta tăierile bugetare, trebuie să venim cu amendamente, după care trebuie să însoțim comunitatea, ce scuze, Comisia Buget, pentru a ne asigura că obiectivele noastre sunt stabilite. Sunt respectate, îmi cer scuze, mulțumesc. Thank you too. Now, Mr. Tenant. Mulțumesc, domnul Tenant. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, să nu uităm faptul că Comisia vrea niște cifre, Consiliul vrea reduceri, dar acest loc pare să vrea mai mulți bani. Comisia n-a făcut niciun fel de încercare de responsabilitate fiscală. Noi uh, negăm realitatea și refuzăm să operăm tăierile uh, care corespund faptului că unul dintre cei mai mari contribuitori neți uh, pleacă 470 de milioane de euro și cereți apoi uh, finanțare suplimentară pentru Orizont 2020. Asta numai în comisia asta. Mi-e groază să mă gândesc ce se întâmplă în alte comisii și ce cer ei. Dar cetățenii dumneavoastră, nu ai mei, vor suporta aceste costuri. Dacă vreți să fiți luați în serios, atunci trebuie să acceptați realitatea care vă stă în față. Mulțumesc! Ok, thank you. Uh, Madam Carvalho. Mulțumesc, doamna Carvalho. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că susținem întru totul munca pe care ați făcut-o și proiectul de aviz pe care l-ați prezentat. Susținem, deci, uh, reinstituirea sumelor în toate domeniile unde au fost operate reduceri și care sunt atât de importante pentru economia și prosperitatea cetățenilor. Trei lucruri în mod special vreau să subliniez. Ați vorbit despre faptul că au fost subscrieri care au depășit oferta pentru Orizont 2020, o mare participare a tuturor statelor membre, mai ales a anumitor state membre uh, Uh, colegul, antevorbitorul meu are o participare, țara colegului meu care a vorbit înaintea mea are o participare foarte importantă la programul Orizont 2020. Și vreau să uh, subliniez utilizarea uh, la maxim a flexibilității și faptul că vorbiți despre reutilizarea fondurilor pentru cercetare, alocate pentru cercetare, E important să menționăm această posibilitate și accelerarea tehnologiilor curate și uh, tehnologia informației și comunicațiilor. Sunt cruciale toate acestea pentru viitorul Europei. Deci mulțumesc pentru munca dumneavoastră și aveți toată susținerea noastră. Mulțumesc și în cele din urmă, domnul Gheorghiu. Κύριε Πρόεδρε, ως ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς Mulțumesc, domnule președinte. Și grupul GUE este îngrijorat uh, și noi vom depune o serie de amendamente încercând să ne asigurăm că banii vor fi redistribuiți astfel încât să uh, îndeplinească mai bine cerințele și nevoile societății. Mă gândesc mai ales la statele membre care au trecut prin criză, inclusiv țara din care vin eu, Ciprul. În ceea ce ne privește, Creșterea investițiilor în industria apărării va duce la creșterea militarizării Europei, ceea ce nu e un lucru bun. Așadar, vom depune amendamente în ceea ce privește cele 55 de milioane care să fie alocate industriei apărării, programul COSME, uh, noi vrem să ne asigurăm că IMM-urile sunt uh, susținute mai degrabă decât industria apărării. Vrem o creștere a fondurilor care sunt puse la dispoziție pentru micile companii, pentru a le susține în activitățile de cercetare și dezvoltare, pentru acest, ca acestea să poată crea noi locuri de muncă decente. La fel de important, am depus un amendament pentru a crește uh, alocările pentru un răspuns uh, adecvat în fața schimbărilor climatice. Mai mult decât atât, avem un amendament uh, important pe care l-am depus cu colegi de la, de la alte grupuri politice, prin care cerem un proiect pilot pe subiectul cancerului și a modului în care putem să facem față acestei probleme, pentru că mii de copii mor de cancer în Europa în fiecare an și e momentul să facem ceva în privința acestei situații vom încerca să analizăm ce noi tehnologii există pentru a vedea cum se pot îmbunătăți procedurile de diagnosticare a cancerului și um, cum se pot dezvolta noi tratamente care să fie mai eficace. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine mai dorește? Aș fi invitat comisia să ia cuvântul, dar se pare că nu sunt uh, prezenți aici. Bun, păi atunci Cred că suntem cu toții mai mult sau mai puțin uh, de acord. Ați uh, subliniat multe lucruri care merită atenția noastră și Sigur că am auzit despre Fondul pentru o tranziție justă, care a fost anunțat de președinta desemnată a Comisiei. Încă nu a fost convenită o finanțare în Consiliu. În orice caz, trebuie să insistăm că e vorba de, trebuie să fie vorba de bani uh, noi, nu de tăieri de la alte programe. Deci, aceasta este linia pe care împreună putem să um, luptăm și să încercăm să obținem cât mai mult posibil din partea Consiliului pentru proiectele care cad în competența noastră și în ceea ce privește agențiile, mulți dintre dumneavoastră ați spus uh, că atunci când le transferăm responsabilități agențiilor, trebuie să transferăm și bugetul, pentru că altfel ele nu vor putea face treaba. Și flexibilitatea care se poate fi folosită pentru cercetare, toate aceste idei foarte bune. Aștept amendamentele dumneavoastră și vreau să vă reamintesc Amendamente, amendamentele bugetare până mâine, vă rog, și dacă nu, celelalte în septembrie. Iar votul Votul pe amendamentele bugetare va avea loc pe 3 septembrie pentru a ne asigura că le putem trimite în timp util. Deci amendamentele bugetare Trebuie să votăm pe 3 septembrie, de aceea termenul este mâine, iar celelalte amendamente, pentru acestea termenul este 5 septembrie și deocamdată nu s-a stabilit data la care vom vota. Pe 24-25 septembrie, dar o să anunț acest lucru la următoarea noastră reuniune. Deocamdată vă mulțumesc foarte mult, se încheie acest punct de pe ordinea noastră de zi și putem să invităm pe primul oaspete mă rog, nu primul oaspete al zilei, primul oaspete al acestei după amieze, um, domnul Alberto Potocnic, care este director al ACER, Uh, well, uh, so, uh, welcome, director. Bine ați venit, domnule director Potocnic, în comisia noastră. Suntem la începutul unui nou mandat și de aceea ne-am gândit să includem deja pe ordinea de zi o prezentare din partea agențiilor noastre și, sigur, avem un mare respect pentru um, agenția ACER, Poate că ați putea să ne faceți o scurtă prezentare a agenției și să ne informați care este starea actuală de fapt, um, în general, și orice alte chestiuni uh, pe care le considerați importante de pe ordinea dumneavoastră de zi. Aveți cuvântul și după aceea colegii vor avea ocazia să adreseze întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, membrii Comisiei ITRE, este o onoare pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră astăzi atât de uh, timpuriu în noul mandat și sunt recunoscător pentru cuvintele pe care le-am uh, auzit și susținerea pe care comisia dumneavoastră o acordă agenției noastre. Pentru că uneori, într-adevăr, uh, ne nedumerește faptul că primim competențe, sarcini, responsabilitate suplimentare care ne onorează, dar care, din păcate, nu sunt însoțite de o creștere proporțională a resurselor și acum deja de mulți ani uh, avem uh, dificultăți în a uh, ne achita de mandatul nostru. Am distribuit materialul, nu vreau să-l acopăr pe tot, este mai mult pentru informarea dumneavoastră, dar poate sunt chestiuni pe care nu, voi, nu le voi acoperi în prezentarea mea și poate vom reveni la ele în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, dacă vă interesează. După cum știți, agenția a fost stabilită ca parte a celui de-al treilea pachet al energiei, când un nou cadru de reglementare instituțional um, a fost instituit și pe partea de reglementare și pe partea operațională au trebuit uh, înființate noi organisme și în cazul autorităților de reglementare, acest organism este reprezentat de agenția noastră. O să vă prezint rolul agenției până acum, modul în care acest rol se va schimba odată ce va intra în vigoare pachetul energie curată, cred că știți, pentru că dumneavoastră s-a adoptat acest pachet, apoi cum am contribuit la um, rezultate benefice pentru consumatorii europeni și pentru statele membre și apoi provocările noastre. Agenția, de la înființarea sa în 2011, a contribuit la uh, completarea, finalizarea pieței uh, energiei și activitățile noastre promovează Uniunea Energiei cel puțin în trei dimensiuni. Prima, o integrare a pieței, apoi dezvoltarea infrastructurii și Ambele aspecte sunt importante pentru competitivitatea industriei europene și pentru securitatea um, energetică, pentru că ambele și integrarea pieței și infrastructura uh, asigură uh, o bună aprovizionare cu energia, dar și supravegherea pieței este o sarcină care a venit mai târziu, dar care este tot mai importantă pentru a ne asigura că energia este tranzacționată conform uh, celor mai înalte standarde de transparență și integritate. Acum, agenția operează mai ales prin avize și recomandări către autoritățile de reglementare naționale, către uh, sistemele de operatorele, operatorii uh, din sistem și către instituțiile europene. Și până acum eram responsabil pentru decizii doar în anumite situații atunci când autoritățile naționale de reglementare nu puteau să ia decizii ele însele sau când au decis să transfere responsabilitatea către agenție. Aici există o listă mai detaliată, nu e o listă exhaustivă, dar o listă mai detaliată a sarcinilor noastre în cele trei domenii pe care le-am menționat deja. Nu vreau să trec uh, prin toate aceste puncte. Cu mare plăcere vă dau detalii mai târziu. O să menționez doar un aspect, pentru că, așa cum am spus, vă voi spune mai multe mai târziu. Ei bine, monitorizarea pieței este o sarcină importantă a agenției. Până acum uh, ne, ne ocupam de dezvoltarea pieței, acum um, ne ocupăm și de punerea în aplicare a codurilor de rețea care reprezintă um, normele detaliate pentru funcționarea sistemelor și pieței uh, energiei și prin această monitorizare noi uh, producem în fiecare an un raport uh, și sper că vom avea onoarea să le prezentăm acestei comisii, în raport în care subliniem ce nu funcționează bine, ce poate fi îmbunătățit, dar și ce funcționează bine pe piața europeană. Și acum o să Vă arăt în două-trei minute câteva dintre rezultatele activității noastre în acest, în acest domeniu al monitorizării pieței, pentru ca să vă faceți o idee despre cum arată lucrurile. După cum știți, în uh, piața electricității avem uh, o cuplare aproape complet, avem două zone de piață în care uh, electricitatea este tranzacționată fără niciun fel de probleme, zona albastră de la Portugalia până la Finlanda și o altă zonă 4MMC, uh, Slovacia, Republica Ceha, Re uh, um, Ungaria și România. Prin cuplarea pieței s-au obținut îmbunătățiri semnificative în nivelul utilizării um, la nivel transfrontalier a um, transferurilor. Uh, și a capacităților. Aici putem să estimăm nivelul eficienței în uh, interconectările uh, transfrontaliere și proporția de timp în care sunt utilizate și între 2012-2014, când a avut loc fenomenul acesta de cuplare uh, a pieței, această eficiență a crescut de la aproximativ 60% la 85%, ceea ce aduce beneficii consumatorilor europeni, pentru că în cele din urmă munca noastră poate să fie evaluată ca fiind bună doar dacă aducem beneficii consumatorilor europeni și estimăm că cuplarea pieței aduce un miliard de euro consumatorilor europene în ceea ce privește costurile energiei. Dar sigur că n-am terminat munca, mai există frontiere unde electricitatea merge în direcția greșită 20, 30, 40% din timp, ceea ce duce la o pierdere de bunăstare socială de aproximativ 200-250 de milioane de euro pe an. Deci finalizarea uh, procesului de cuplare în piața energiei este esențială pentru a aduce mai multe beneficii consumatorilor. Apoi, putem să vedem și alte perspective de timp uh, și unde se pot aduce îmbunătățiri. Dar haideți să trec la un aspect unde agenția muncește deja de 3-4 ani, de când am observat problema pentru prima dată în 2015 și apoi în 2016 am emis o recomandare și ne-am bucurat să vedem că uh, și Comisia a preluat această recomandare în pachetul energie curată. Până acum am vorbit despre utilizarea interconectorilor, a capacității și celălalt aspect este câtă capacitate este la dispoziția pieței. Conform estimărilor noastre, s-ar putea pune la dispoziția pieței capacități mult mai mari uh, prin conectorii de electricitate transfrontalieri uh, decât, uh, decât se întâmplă astăzi. Noi credem că, de fapt, capacitatea ar putea să fie dublată, păstrând în continuare securitatea sistemului. Așa cum am spus, noi am lucrat foarte mult la um, acest, uh, această idee. Propunerea comisiei a venit și s-a completat cu munca noastră și acum avem acest obiectiv de 70%. Deci, Există beneficii deja pentru cetățeni, am menționat acel miliard de euro costuri în materie de costuri, dar există și alte tipuri de beneficii pe care le-am putea aduce. Dacă finalizăm procesul integrării pieței, rezolvând și problema capacităților, atunci beneficiile s-ar putea ridica la 10 miliarde de euro în fiecare an în ceea ce privește um, piața gazului și aici vedem progrese și convergență, costurile uh, suportate de către uh, distribuitori. Aceste două harte compară situația din 2000, 2012 și 2017. În partea galbenă, costurile sunt mai similare cu piața cea mai competitivă din Europa, cea din uh, Olanda și cu albastru deschis uh, un pic mai puțin similar, 2-3 euro pe megawatt oră. După cum vedeți, zona galbenă se extinde, ceea ce înseamnă că o mai bună integrare a pieței înseamnă că mai mulți consumatori de gaze europeni pot să beneficieze de uh, costuri la sursă asemănătoare cu cei din uh, cea mai bună parte, cea mai eficientă parte a pieței. Deci încercăm să promovăm integrarea pieței și eforturile noastre dau rezultate. Gazul nu este mai ieftin dacă este mai aproape de sursă. Este uh, mai ieftin dacă este mai aproape de o piață competitivă. O lecție de învățat. Și acum, haideți să revin la agenția. Am menționat uh, decizii. Sunt mai multe domenii în care agenția până acum a uh, trebuit să ia decizii și vă rog să citiți de jos în sus ce am scris aici, atunci când autoritățile uh, naționale de reglementare nu s-au putut pune de acord sau când au decis să transmită responsabilitatea de decizie către noi, un domeniu în care am avut tot mai multe decizii se referă la uh, termeni și condiții, metodologie, norme mai detaliate pentru punerea în aplicare a orientărilor privind electricitatea și până acum am luat mai mult de 16, 15 decizii Uh, și acum ni se cere să intervenim și să luăm 20 de decizii. Mai de mult, uh, când veneau la noi, veneau cu cele mai uh, uh, controversate decizii. Acum uh, am mai avem de luat și, și alte decizii și, sigur, cu mare plăcere revin la ele dacă veți dori. Și acum ultimul domeniu al activității noastre despre care vreau să vă vorbesc înainte de a trece la chestiune bugetare. Uh, este REMIT, care este un regulament cu privire la uh, piața angro a energiei și la transparență, un lucru fără precedent la nivel european și global, și anume supravegherea tranzacțiilor pe piața angro a energiei, pornind de la tranzacțiile individuale. Abordarea pe care am avut-o este una în care primim toate înregistrările tranzacțiilor de pe piața agroenergiei la nivel european, să vă spun câteva cifre imediat, am identificat anumite tipare pe care le considerăm uh, uh, anomalii și apoi am dezvoltat un sistem automatizat, o platformă care uh, analizează toate dosarele, toate intrările pe care le primim pentru a uh, identifica anomaliile. Nu e vorba neapărat de tranzacții nelegitime, doar de niște lucruri ciudate și avem o echipă foarte mică la Ljubljana care analizează aceste evenimente, uh, așa numite anomalii, pentru a vedea despre ce e vorba. Să vă dau câteva cifre. Aproximativ 300 de milioane de uh, informații privind tranzacție primim în fiecare zi, de 70-80 de milioane pe lună. Sistemul nostru observă 10 până la 12.000 de evenimente uh, anormale în fiecare lună. Deocamdată putem să analizăm doar 10% din ele, pentru că echipa din Ljubljana nu poate să facă mai mult. Acum încercăm să prioritizăm, să le găsim pe cele care uh, merită mai multă atenție. Uh, dar în momentul de față, 90% dintre aceste anomalii rămân neverificate. Și deci undeva la uh, 100 um, 1000-1200 de tranzacții sunt verificate și în momentul în care uh, putem să observăm ceva, le notificăm autorităților naționale pentru a fi investigate mai în profunzime. Și aici puteți să observați o serie de cazuri uh, Um, pe care le-au încheiat în decursul anilor Autorității naționale de reglementare. Vă spun despre unul mai relevant. Um, e vorba de cazul Vito. Acum uh, este în, în fază de recurs. Uh, regula, autoritatea de reglementare din Franța uh, a considerat că exista o neregularitate și a dat o amendă de 5 milioane de euro. Uh, ei bine, știți care sunt responsabilitățile suplimentare pe care ni le-ați dat prin pachetul energie curată. Sunt responsabilități suplimentare în domenii critice pentru piața internă a energiei. Mă refer la um, pregătirea în fața riscurilor, în participare transfrontalieră, la uh, capacitatea Uh, piețelor. Am fost plăcut surprinși de noul rol pe care l-am primit și credem că putem să facem față acestuia. De asemenea, am primit uh, uh, responsabilități de supraveghere suplimentare pentru mai multe entități europene. E vorba de centrele regionale de coordonare și așa mai departe. Provocarea principală este aceea că multe dintre suplim, responsabilitățile suplimentare au și niște termene foarte strânse în următoarele câteva luni și până acum, pentru acest an, am primit doar 8 agenți contractuali suplimentari pentru a face față acestor uh, chestiuni, ceea ce este doar o mică parte din uh, propunerea noastră inițială de 28 de agenți. Um, iar noi am făcut această estimare pe baza unor uh, factori, a unor indicatori și sperăm să putem să Uh, răspundem cerințelor, dar e clar că este dificil uh, în timp ce trebuie să și operăm în mod normal. Închei spunând resurse, resurse, resurse. Rece mi s-a cerut să scriu un articol scurt cu privire la experiența agenției noastre și să găsesc trei provocări. Eu n-am putut să găsesc pe acestea trei. Resurse, resurse, resurse. Nu e nicio noutate, apropo. Pentru că de la intrarea în vigoare a REMIT, am suferit de pe urma unor resurse insuficiente și vedeți în dreapta care e diferența între ce am cerut și ce ni s-a dat. Și cum uh, spuneam, a fost cam cu o treime mai puțin uh, personal decât am fi avut nevoie. Perspectivele nu sunt grozave, cel puțin înainte de intervenția Parlamentului pentru anul 2020, când, conform propunerii Comisiei, tot o să ne lipsească vreo 40 de oameni. Am fost de asemenea un pic dezamăgiți că declarația financiară privind uh, pachetul energie curată n-a fost redeschis, pentru că prin negocieri s-au acordat uh, noi competențe agenției, inclusiv de către Parlament. Și una foarte interesantă prin care agenției uh, îi se cere să ajute autoritățile naționale de reglementare în domeniile de uh, investigații REMIT le-am întrebat pe acestea și ce, cu ce putem să le ajutăm. Și au venit cu o listă foarte lungă, după cum vă puteți ajuta, că se servesc de la bufetul acesta și până la urmă resursele suplimentare erau la nivelul de 20 de oameni, clar insuficient. Deci, în concluzie, ne onorează foarte tare faptul că agenția a primit aceste competențe suplimentare, mai ales în domenii critice în domeniul uh, pachetului energie curată, dar dacă nu se schimbă ceva, s-ar putea să nu fim în stare să uh, venim cu rezultatele. De asemenea, ne luptăm și la partea de resurse financiare. Implementarea REMIT, după cum spuneam, și aceasta se bazează pe o evaluare, un screening automat. Avem o platformă care trebuie și ea menținută iar propunerea bugetară actuală se bazează pe niște estimări din 2016. De atunci s-a triplat numărul de tranzacții, uh, deci conform uh, evaluării noastre, uh, decalajul între ce ni se propune și ce cerem noi ar fi cam de vreo 4 milioane, dar e o diferență mare pentru noi, deși nu ar părea așa de mult. În sfârșit, pentru 2021-2027 avem 97 de milioane prevăzute de comisie pentru cei șapte ani. Cam 13 milioane pe an este chiar sub ceea ce propune Comisia pentru anul viitor. Deci un semn de întrebare mare se ridică cu privire la modul în care uh, Uh, va acționa agenția. E adevărat că în temeiul um, pachetului um, energie curată putem să ridicăm și tarifele pentru um, pachetul acesta. Deja a trebuit să le ridicăm pentru 2021. Doar în felul acesta ar putea să supraviețuiască uh, agenția. Eu sper că împreună cu comisia și cu uh, colegiuitorii vom putea să stabilim și tarifele până la momentul respectiv și vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, Vă mulțumim foarte mult, domnule director. A fost o prezentare foarte interesantă și cuprinzătoare. Deja ne-am făcut o idee despre mm, activitățile dumneavoastră și provocările pe care le aveți și dumneavoastră și noi la mm, desfășurarea acestor activități. Mai devreme am discutat despre buget și ați văzut că, în general, membrii acestei comisii recunosc nevoia de a avea um, un buget corespunzător pentru agenție în general și s-a menționat cu precădere agenția dumneavoastră. Și cred că acest lucru se va reflecta și în aviziul Comisiei ITRE privind bugetul. Se va reflecta acest faptul că agenția dumneavoastră are nevoie de un uh, buget adecvat. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Carvalho. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte bună, foarte detaliată. Cred că activitatea agenției dumneavoastră este de o importanță esențială pentru pachetul pentru energie, iar responsabilitățile agenției s-au um, tot înmulțit uh, față de început, mai ales acum cu acest pachet energie curată. Ați avut o creștere însemnată a răspunderilor uh, care vă revin. După cum spuneați, vă lipsesc resursele de personal și de buget, iar situația nu se va schimba, ba chiar se va înrăutăți probabil în uh, următoarea perioadă finanța, de finanțare 2021-2027. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră, în calitate de manager, cu experiență și cu responsabilitate, ce plan aveți? Și încă una cu un caracter mai uh, tehnic. Mm, ați putea să ne dați mai multe detalii cu privire la monitorizarea pieței. Ne-ați spus câteva lucruri și aș dori să vă întreb cu privire la o altă responsabilitate a agenției asupra care n-ați insistat atât de mult și anume situația dezvoltării infrastructurii. Agenția dumneavoastră a publicat uh, recent un raport privind situația diferitelor proiecte de interconectare, proiecte de interes comun și ne dăm seama că există niște întârzieri. Iar interconexiunile sunt foarte importante și la electricitate și la gaz, pentru că doar dacă avem astfel de interconectări putem să avem o piață pe deplin integrată, lucru foarte important, așa cum spuneți și dumneavoastră, pentru consumatori, dar și pentru competitivitatea Europei. Ați putea deci să ne spuneți care sunt principalele greutăți. Știu că avem problema interconectării între um, peninsula iberică și Franța, dar și între Spania și uh, Portugalia. În raportul meu să spuneți că sunt în uh, grafic, dar uh, care este realitatea? Aceste proiecte durează de atâta vreme și e mereu complicat. De ce e așa de greu un lucru care pare așa de logic și de important pentru piața internă a energiei din Europa? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Nibler. Ähm, Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați colege și colegi, stimate colege și colegi. Aș dori să-i mulțumesc înainte de toate domnului Potocnic pentru prezentarea dumnealui, înainte de toate pentru că ne-a prezentat agenția și pentru că ne-a arătat cum uh, se reorganizează în vederea pachetului privind noua energie. Spuneați de asemenea că este important să ținem cont și de fosturi, fostele obstacole financiare pentru că trebuie să ne gândim la o mai bună gestionare a bugetului. Aș avea două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește noile sarcini care a revenit prin pachetul privind energia curată, aș vrea să știu cât de mult se ocupă această energie de uh, această agenție uh, de operatorii din sector. Cea de-a doua întrebare se referă la infrastructură, la extinderea acesteia. Colega Carvalho deja a abordat acest subiect. Poate ne puteți uh, spune ceva mai mult, mai concret despre activitatea dumneavoastră, uh, pentru că în ultimele luni am tot discutat în sus și în jos despre gazoducte, oleoducte cât uh, de mult ați uh, înaintat în acest capitol. Dacă nu mă înșel, în aprilie agenția dumneavoastră a, a luat o decizie în acest fel. Care sunt criteriile care rămân în continuare în picioare, criterii de eficiență? Poate ne puteți ajuta să căpătăm și noi uh, o percepție a procesului decizional din cadrul agenției. Ar putea să fie de mare utilitate pentru noi în evaluarea activității dumneavoastră. Mulțumesc! you very much. Mulțumim foarte mult. Doamna Labaiova, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentare, domnule director. În aceasta am văzut multe avantaje și nu cred că sunt semne de întrebare în această comisie cu privire la avantaje, dar văd și multe provocări care sunt legate de permanenta problemă a lipsei de personal și a unei finanțări corespunzătoare. Deci, hai să zicem că reușim să facem niște amendamente bugetare bune care chiar să treacă și să îmbunătățim finanțarea, dar găsim personalul necesar la timp? Și a doua întrebare se referă la tarifele pentru diferite servicii pe care le-ați menționat anterior. Nu se pare că ar rezolva problema pe termen scurt și mediu. Uh, Considerați că această opțiune legată de taxe, de tarife pentru diferite servicii ar putea să soluționeze lipsa de buget pe termen lung? Mulțumesc! Thank you. Now, uh... Mulțumesc! Doamne, mulțumesc, doamna Von kamen Domandel. Ich kann ganz gut... Vă mulțumesc. Pot să fac foarte bine tranziția de la ce spuse de doamna Nibel, Nibler îmi cer scuze. E vorba de trei puncte pentru mine care sunt importante. În primul rând, Ați spus că prin uh, conectivitatea crescândă și prin ex- eh, extinderea infrastructurii atunci uh, vor scădea costurile referitoare la consumul de gaz în Europa pe cap de locuitor, e foarte bine, dar există în continuare trei categorii diferite. Iată de ce aș vrea să știu, în primul rând, cum stau lucrurile cu extinderea infrastructurii și cum stau lucrurile cu contractele din spatele acestei uh, extinderi, cum stau lucrurile, de pildă, cu Nord Stream 2, Nord Stream 3, cum sunt evaluate contractele din, această, uh, din acest sector și ce rol joacă contractele bilaterale în uh, general pe piața energetică europeană. Aș vrea să știu cum vedeți uh, decizia de arbitraj pronunțată la Stockholm care a obligat Rusia să soluționeze litigiul cu naftogaz. Rusia care însă nu respectă deloc această decizie și continuă să șantajeze în continuare Ucraina, lucru care nu poate fi deloc în interesul nostru european. Aș vrea să știu în ce măsură agenția dumneavoastră este implicată. Cum credeți că se va termina totul la sfârșitul anului? Pentru că Ucraina se va confrunta cu um, o lacună energetică de 7 miliarde de metri cubici și nu putem uh, permite un flux invers uh, dacă există probleme din partea Uniunii Europene în ceea ce privește acceptarea ofertei. În continuare, vorbeați vorbeați de aceste alerte, 60 până la 80% pe lună, sunt uh, doar aleatorii sau există, de fapt, o justificare din spatele acestora? Mulțumesc! Ok, thank you. Someone else? Mulțumesc, mai dorește cineva? Dacă nu, atunci, domnule Botoșnic, aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! pentru întrebările acestea foarte interesante. Chiar speram să mă pot referi la unele, unele dintre subiectele mai punctuale la care lucrăm. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Să le iau pe rând. Dezvoltarea de infrastructură. O mare parte din activitatea noastră se axează pe dezvoltarea de infrastructură. Au fost câteva activități generale uh, de exemplu, agenția um, redactează un aviz pentru planul de dezvoltare al operatorilor de transmisie și um, um, de transport uh, care au un plan uh, pe 10 ani. De asemenea, noi ne asigurăm de consecvența aplicării criteriilor de selecție și analizei cost-beneficii. Deci, înainte să se uh, adopte lista de către statele membre, noi venim cu un aviz dacă s-a folosit aceeași uh, abordare în diferite regiuni. Acestea ar fi, să spun, niște răspunderi generale. De asemenea, noi venim cu două decizii uh, regionale uh, legate de conectare, o parte între um, Polonia și uh, Cehia, o parte în Lituania. E vorba de alocarea costurilor între statele membre implicate atunci când activitățile naționale de reglementare nu se pot pune de acord. E vorba de niște sarcini generale pe care noi le asigurăm în fiecare an prin aceste avize și de curând am fost implicați și lumea s-a spus că e vorba de o decizie cu privire la interconectarea între Ungaria și Austria așa numita interconectare HOAT. Acolo suntem într-un uh, impas foarte tehnic și foarte restrâns. Vreau să lămuresc lucrurile, că au fost multe uh, nelămuriri, inclusiv în procedura aceasta de apel uh, care este în curs. Deci decizia noastră nu e dacă trebuie să construiască această infrastructură sau nu, sau dacă e viabilă sau nu, nici măcar asta, ci e vorba de un dezacord cu privire la parametrii de implementare a testelor de piață. Dacă să se construiască sau nu și în ce condiții, e o chestiune care se definește deja în regulament. Trebuie să facă un test de piață și dacă există un interes suficient în piață, atunci uh, trebuie să se dezvolte infrastructura. Acum, unde a apărut problema? Dezacordul, cel puțin acela care a ajuns la noi, e un dezacord pe parametrii de mm, desfășurare a testelor de piață. Cele două mm, părți au mm, păreri foarte diferite cu privire la acești parametri. Așa că noi am intervenit la partea aceasta de dezacord. În rest, regulamentul acoperă tot. Voiam să lămuresc acest lucru. Acum, la sistemele actuale, dacă sunt sau nu adecvate. Noi publicăm un raport privind PCIs, uh, proiectele de interes comun și vedem că 50% uh, dintre proiecte sunt întârziate sau se reprogramează. Au fost niște îmbunătățiri în ultimii ani, dar nu prea mari deci tot apar niște elemente de întârziere. Majoritatea proiectelor se întârzie în faza de permise. Asta a încercat să eficientizeze mm, regulamentul TEN, pentru că acum mm, perioada maximă de, pentru permise nu trebuie să depășească 3 ani și jumătate. Iar acum a trebuit să începem să vedem și avantajele, mm, pentru că deja regulamentul durează de peste 3 ani și jumătate, însă nu prea am văzut uh, progrese, încă nu prea am văzut această eficientizare, acest streamlining, cel puțin din datele care ni se raportează. Poate că la fața locului se întâmplă, dar noi nu vedem uh, niște schimbări însemnate în tiparul de dezvoltare dezvoltarea acestor proiecte. Însă, cealaltă jumătate chiar se mișcă în grafic, progresează în calendar. De asemenea, lista proiectelor de interes comun nu trebuie să fie văzute ca uh, niște proiecte vei care trebuie să fie Uh, dezvoltate. Unele sunt complementare, altele sunt de înlocuire. Dacă un proiect nu uh, progresează așa cum ne-am aștepta, cumva ne așteptăm la asta, dar s-ar putea ca anul acesta organismul de luarea deciziilor va ține cont de raportul nostru care să arate care sunt uh, proiectele care progresează cum trebuie și care nu și o să le reevalueze dacă le cataloghează din nou ca proiecte de interes comun. Acum, în ceea ce privește operatorii de rețea și um, operatorii de tra- transport, de transmisie, avem reglementare la nivel național de către autoritățile competente. Acum, unde sunt lacunele care au fost uh, umplute parțial de pachetul energie curată a fost uh, supravegherea uh, regulatorie a ENSOC și competențele acestora. Când spun parțial completată, parțial umplută, Înseamnă că acum între autoritățile naționale de reglementare și agenția există o supraveghere de uh, reglementare a proceselor, dar sunt destul de îndelungate. În mod normal, în mod ideal, am fi ar fi trebuit să ne gândim la un proces ca um, cel de la nivel național, în care autoritățile naționale de reglementare au competențele și prerogativele să vină cu decizii um, către operatori iar în pachetul pentru energie curată la nivel european procesul este puțin mai complex și mai uh, întortocheat. Și până la urmă, totuși, există o posibilitate de mm, uh, decizie obligatorie pentru operatorii de sistem. Referitor la personalul nostru, dacă putem să găsim personalul, dacă ni s-ar da resursele, am putea să găsim și dacă ar ajuta aceste taxe, aceste tarife. Uh, Păi până acum am fost destul uh, de norocoși, nu suntem o agenție mare, Așa că putem spune că am avut noroc, că am găsit oameni buni care să lucreze pentru noi. Cei care au fost interesați de reglementarea uh, uh, sistemului, sectorului energetic, ăsta e locul unde să lucrezi. Noi acoperim partea de electricitate, de gaz, partea de supraveghere a piețelor, chiar, chiar suntem uh, locul unde să vrei să lucrezi, pentru că vezi întreaga Europa din această perspectivă. Deci avem colegi foarte pasionați. Acum pur și simplu nu suntem destui dacă ni se dă ocazia să mai adăugăm personal, chiar sunt încrezător că vom putea să acoperim aceste deficiențe. Însă știți foarte bine că mai mulți bani nu înseamnă oameni mai mulți. Sunt două lucruri separate. Taxele acestea, tarifele, că am fost întrebat uh, în calitate de manager ce plan am. Păi planul deocamdată este să încercăm să aplicăm aceste taxe, pentru că deocamdată nu avem altă modalitate. Dacă nu convingem autoritățile bugetare să inverseze tendința, singura altă opțiune e ori să nu facem treaba, ori să ne bazăm pe aceste taxe. Deci lucrăm la acest concept al uh, tarifelor, al uh, taxelor cu DGNR, astfel încât să stabilim aceste taxe, sperăm în 2020, dar cel mai probabil în 2021, aceste tarife sperăm noi că vor acoperi o parte dintre problemele pe care le avem de finanțarea operațiunilor remit. Însă, cum spuneam, aceste taxe nu înseamnă neapărat personal mai mare și sigur ne trebuie și uh, ca planul de înființare să fie redeschis. Și avem dispoziții în pachetul uh, privind energia curată ca la un an de la intrarea în vigoare Comisia să facă o evaluare a resurselor energiei. Eu sunt îngrijorat de faptul că până se face această evaluare Comisia um, va hotărâ să vadă ce face cu rezultatul evaluării și apoi uh, trece um, în procesul bugetar anual orice Uh, resurse suplimentare vor veni prin 2022-2023. Dar, uh, de fapt, vârful activităților noastre este anul viitor. Noi vom face ce putem și sperăm că cel puțin pentru anul viitor o să avem mai mult personal și mai mulți bani care să vină din uh, bugetul european, iar pe termen lung și CFM, dacă nu se schimbă CFM-ul conform propunerii comisiei, trebuie să ne bazăm pe taxe și trebuie să spun că participanții la piață și um, uh, partea aceasta de raportare în numele lor, cumva, cred că acceptă situația, așa cred eu. Când am uh, început uh, operațiunile remit și am început să primim uh, date, unii ne-au întrebat cam cât ne datorează și le-am spus uh, nu nimic. Și au fost surprinși, pentru că, de exemplu, pentru raportarea către ESMA, trebuie să plătească. Au o taxă. Uh, deci sunt pregătiți, sunt dispuși și oricum uh, taxa noastră e un procent foarte mic uh, vis-a-vis -vis de volume. Nu, nu sunt așa de preocupați uh, de, um, cu modul în care le va afecta bugetul. Nu, va fi oricum foarte mult. Sper să... Mă scuzați că nu intru foarte mult în relația cu statele terțe. Agenția nu are mandat dincolo de frontiera Uniunii. Deci, orice mm, o evaluare despre Nord Stream sau alte proiecte cu terțe nu o lasă în seama Comisiei, dar Ucraina nu poate să facă o aprovizionare din vest, lucru care acum 10 ani nu se putea și asta e datorită legislației europene care uh, solicită uh, fluxuri bidirecționale în toate interconectările Europei. Acest lucru ajută și la securitatea aprovizionării în Europeană, dar asigură și uh, vecinii noștri la securitatea aprovizionării. Și cred că acesta este un alt avantaj tangibil pentru cetățenii noștri, dar și pentru cei ai vecinilor. Of oh, Remit? Well, as I said, we, we are able at the moment to screen around 10% of the... Oh. La ora actuală putem uh, evalua 10% din uh, situațiile mm, cu caracter excepțional care apar în mod automat înregistrate în sistem. Într-adevăr, încercăm uh, să stabilim o ierarhie în ce privește frecvența și impactul acestora. Prin urmare, dacă se înregistrează o situație care nu are o însemnătate deosebită, atunci nu vom analiza. Însă dacă vedem că se repetă un anumit tipar sau un tipar care creează perturbări considerabile pe piață, atunci acordăm un caracter prioritar. Și după cum vă spuneam la ora actuală, putem analiza cam 10% din uh, ce reiese în urma procedurii de evaluare ca având un caracter uh, excepțional. Până acum nu am încercat uh, să scoatem în evidență prea mult că nu avem resurse suficiente. Spunem, da, analizăm 10%, dar nu spunem care anume 10%. Participanții la piață nu știu dacă comerțul intră aici sau nu. Cu pachetul privind energia curată și noile competențe, mă tem că situația se va îngreuna de pildă, raportul de bune practici, care trebuie prezentat peste două luni, în ceea ce privește tarifele de transmitere a energiei. Noi vom încerca să venim și cu un raport uh, referitor la uh, Um, situația în practică. Ori, uh, deja cu raportul privind cele, bune, cele mai bune practici, situația e complicată, pentru că trebuie să analizăm cele mai bune practici din 28 de state membre. Ce facem? Vom colecta informații din uh, partea agențiilor de reglementare din fiecare stat membru și să venim cu un raport privind practicile aplicate. Până acum a fost mai greu pentru că nu am încercat uh, să ne manifestăm de plin. Deja oricum nu reușim să lucrăm la capacitatea la care ne-am dorit. Vă sunt recunoscător pentru efortul dumneavoastră. Deja, doamna președinte a spus că Uniunea Europeană ne va sprijini agenția. După cum vă spuneam, e foarte important pentru noi, pentru că de multe ori ne întrebăm de ce trebuie să trecem printr-o situație atât de dificilă. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, cred că a fost uh, o discuție foarte interesantă. Răspunsurile pe care ni le-ați furnizat ne permit uh, să dobândim uh, și să ne facem o idee foarte clară despre cum funcționează piața energiei în Europa. A fost uh, o discuție edificatoare pentru foarte mulți dintre noi. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. După cum vă spuneam, suntem gata să vă oferim ajutorul nostru pentru a vă pune în aplicare practicile inovatoare, pentru a încerca să găsiți un buget adecvat. Sperăm ca mai multe resurse financiare să fie puse la dispoziția agenției dumneavoastră. Așteptăm, într-adevăr, raportul privind cele mai bune practici. Îmi cer scuze că vă spun acest lucru. Să sperăm că anul viitor acest raport privind practicile aplicate va fi, de fapt, raportul privind cele mai bune practici. Mulțumesc! So, um, uh, director says, uh, uh, him... Domnul director ne spune că această prezentare este disponibilă Uh, dacă o doriți, o puteți găsi în, uh, la ieșirea din sală. Okay, the next item uh, on our agenda is an exchange of views with the Commission. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu Comisia referitor la ENISA. Am invitat-o pe doamna Despina Spanu, director pentru societatea, general, pentru societatea digitală, încredere și securitate cibernetică. Vă rog, bun venit! Um, so, um, um, actually, I met yesterday with um, the proposed uh, executive director for ENISA, Mr. Ivan ieri, al altfel, ne-am întâlnit cu domnul Ivan Lepasar, Iuhan, îmi cer scuze, Lepasar, director executiv al ENISA, am uh, stabilit uh, să purtăm un schimb de opinii cu dumnealui pentru a putea organiza mai bine audierea pentru poziția dumnealui, pentru postul dumnealui în septembrie. Am profitat de ocazie pentru a invita pe cineva de la DigiConnect astăzi pentru a putea discuta mai pe îndelete despre cum stau lucrurile cu securitatea cibernetică în Uniunea Europeană și ce rol joacă ENISA aici. Doamnă Spanu, vă rog, aveți cuvântul Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru, inter- pentru invitație, doresc să vă urez bun venit acelora dintre dumneavoastră care tocmai au intrat în Parlamentul European, de asemenea celora care au revenit. Așteptăm cu mare interes colaborarea noastră viitoare securitatea cibernetică s-a bucurat de atenția centrală a Uniunii Europene, a Comisiei, printr-un regulament uh, intitulat Actul privind securitatea cibernetică, în adoptarea căruia Comisia aceasta a jucat un rol cheie a fost comisia completată pe fond, negocierile s-au uh, finalizat în luna decembrie anului trecut și deja pe 27 iunie regulamentul a intrat în vigoare. Prin urmare, deja din ultimele două săptămâni am intrat într-o nouă eră prin acest act uh, privind securitatea cibernetică care face două lucruri. Revizuiește mandatul actual pentru Agenția pentru Securitatea Cibernetică Europeană, ENISA, și introduce primul cadru de certificare. Dacă îmi permiteți, am să încep uh, făcând o trecere în revistă succintă a activității ENISA, ci care sunt modificările introduse prin acest act privind uh, securitatea cibernetică. Sunt convinsă că agenția noastră va deveni un partener de nădejde în următorii ani pentru comisia dumneavoastră. Istoria începe în 2004, după cum puteți vedea mm, uh, la baza diapozitivului. În 2004 s-a creat o, agenti, o agenție descentralizată care să ofere sprijin statelor membre în ceea ce privește asigurarea mm, uh, siguranței uh, sistemelor IT. Am reflectat pentru prima dată conștientizarea nevoii UE de a avea o agenție independentă agenție care să sprijine eforturile de a extinde informațiile existente în domeniul IT, un domeniu care evoluează accelerat în fiecare zi și uh, de a consolida capacitatea statelor membre la acest capitol. Mandatul ENISA avea o trăsătură specifică care nu se regăsește la altă agenție de pildă și anume avea un caracter temporar avea o dată de expirare. Iată, deci a fost prelungit de două ori, pentru prima dată în 2008, după care a fost revizuit în 2011, după cum puteți uh, vedea. Pentru ultima dată, în 2013, regulamentul a prelungit cu alți șapte ani mandatul agenției, cerându-i Comisiei Europene să facă înainte de acest termen uh, de această dată de expirare o valoare de plină a agenției pentru a vedea dacă agenția ar trebui să devină permanentă sau nu. Iată de ce în 2017 am făcut o evaluare aprofundată pe baza unui studiu independent referitor la toate realizările și activitățile agenției noastre. Am propus ulterior, prin actul privind securitatea cibernetică, ca mandatul ENISA să uh, devină permanent care au fost sarcinile inițiale ale NISA. Misiunea sa nu s-a schimbat de când s-a adoptat actul privind uh, securitatea cibernetică. Mandatul său este acela de a contribui uh, la menținerea securității um, rețelelor și sistemelor informatice din UE. Aproape cam 80 de oameni lucrează Uh, permanență pentru ENISA, colaborează de asemenea cu statele membre și cu sectorul privat, sector privat care uh, deține multe informații, o parte semnificativă a acestora, dar și uh, suferă de pe urma atacurilor informatice. Um, sediul agenției se găsește în Grecia, lucru care a rămas neschimbat. ENISA s-a concentrat de-a lungul anilor pe următoarele aspecte. În primul rând, să ofere statelor membre și instituțiilor europene expertiză de nivel înalt uh, în ce privește securitatea cibernetică, acolo unde existau lacune, fie desfășurând studii sau oferind sprijin actorilor implicați. În plus, oferea asistență instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de um, securitate cibernetică, Anul trecut, de pildă, a intrat în vigoare uh, prima legislație referitoare la securitatea cibernetică, la care și-a dus contribuția ENISA. Prin, în primul rând, consultanța oferită instituțiilor pentru că ENISA știa deja cum funcționează statele membre. În plus, beneficiază de un rol deosebit în această directivă. ENISA face parte dintr-o rețea nu doar de unități de răspuns de urgență, ci și din grupurile de experți care dezbat aceste aspecte de politică. Nu în ultimul rând, are capacitatea de a oferi sprijin statelor membre pentru ca acestea să-și dezvolte propriile capacități de securitate cibernetică. Acest diapozitiv este probabil cel care arată cel mai bine pentru ce e cunoscută ENISA. În primul rând, acel sigiliu Cyber Europe. Ce înseamnă? Este un exercițiu anual de securitate cibernetică care se desfășoară deja de câțiva ani buni, a fost creat de ENISA și reunește toți experții statelor membre în exerciții care simulează Uh, producerea unui episod real, colaborează pentru a răspunde în acest tip de situație, pentru a identifica în acest fel care sunt punctele vulnerabile, cum se poate crea o capacitate comună de răspuns și, mai important însă, reunește toate statele membre în simularea unei situații reale a unui atac cibernetic, lucru care devine tot mai probabil, pentru că prea puține uh, atacuri cibernetice care se produc într-un stat membru își limitează consecințele doar la acel stat membru. În fiecare lună octombrie, an de an, de altfel e vorba de un efort uh, la nivel global, uh, se organizează evenimente și în Australia și în Statele Unite. Așadar, în luna octombrie organizăm o campanie de conștientizare pe care ENISA o coordonează pentru Uniunea Europeană E vorba practic de un schimb de bune practici între statele membre, între actorii privați, între centrele de cercetare, actori relevanți pentru întreg ecosistemul, nu doar pentru industrie, ci și pentru cetățeni, pentru studenți, de pildă, cum să fie uh, mai sensibilizați, practic, la provocările pe care, uh, cu, cu care se confruntă în domeniul securității cibernetice. ENIS organizează de asemenea și așa numita provocare de securitate cibernetică. E vorba de un concurs adresat studenților din Uniunea Europeană. În fiecare an se desternează un subiect punctual și mai important ce privește consolidarea eh, bazei informaționale și capacității, ENISA este cunoscută peste tot pe glob pentru acest scenariu de eh, amenințări pe care îl eh, elaborează. E vorba de un fel de Um, tablou al tuturor amenințărilor, fie, pentru, fie la adresa guvernelor, fie uh, la adresa sectorului industrial. Enisa participă și la secretariatul uh, CESIRT. Uh, e vorba de echipele de răspuns ale statelor membre care gestionează um, sau, și care încearcă să găsească un răspuns când se produce un atac cibernetic toate aceste elemente se regăsesc în uh, mandatul ENISA, dar există și elemente noi. Și anume, în primul rând, mandatul este mult mai uh, țintit. După cum puteți vedea, ENISA e o agenție mică, iar de ce este important ca sarcinile acestea să fie foarte clar definite pentru că ele să poată fi realizate. De asemenea, era clar că ENISA nu se putea descurca cu resursele actuale, după cum puteți vedea, în urma actului privind securitatea cibernetică și numai eforturilor Comisiei ITRE, personalul ENISA va fi majorat de la 84 cât este acum la 125 în următorii 4 ani. De asemenea, bugetul a fost majorat în mod semnificativ, aproape s-a dublat de la 11 milioane astăzi la aproape 23 de milioane în următorii 4 ani. Și mai important, actualul regulament uh, prevede un mandat permanent. Prin urmare, ENISA, ca orice altă agenție, se transformă într-o agenție permanentă. Nu mai există așadar această obligație, acest termen limită pentru crearea de regulamente pentru agenție. Acum, în ceea ce privește guvernanța, ENISA diferă ușor de alte agenții. Ea este guvernată de uh, un comitet de administrare de 30 de membri din uh, cele 28 de state membre. E vorba de reprezentanții ai agențiilor guvernamentale din uh, toate statele membre și de reprezentanți de la Comisia Europeană. Comitetul administrativ joacă un rol foarte important deoarece aprobă toate deciziile care vizează agenția o aprobă de asemenea și programarea stabilită la nivelul UE este de asemenea autoritatea care desemnează directorul executiv. Acest comitet administrativ este sprijinit de un comitet executiv care se ocupă de toate aspectele cu caracter executiv ale agenției, și anume deciziile cu caracter administrativ și bugetar. Există de asemenea și o rețea de ofițeri naționali de legătură, e un fel de rețea care dezbate cele mai importante probleme de politică la care lucrează ENISA. În urma, înainte de actul privind securitatea cibernetică, era vorba de un sistem ad hoc. Prin acest nou regulament, respectiva rețea se poate transforma într-un organism permanent. După care vine directorul executiv, care conduce agenția, care este de asemenea sprijinit de un comitet consultativ, care în urma actului privind securitatea cibernetică se transformă în grupul permanent uh, de consultanță. E vorba de oameni care sunt uh, desemnați uh, de director executiv la recomandarea Comitetului Administrativ pentru a-l sfătui în persoană oameni care uh, Uh, au o pregătire uh, care le permite să îi, uh, să-l sfătuiască pe directorul executiv. E vorba de un grup așadar de actori implicați, nu instituțional și care funcționează cu caracter ad hoc. După care, bineînțeles, avem personalul ad hoc, care este distribuită în departamente și unități ca orice altă agenție. În ceea ce privește uh, desemnarea directorului executiv, numirea acestuia, de fapt procedura care a stârnit toată această discuție, să vedem ce prevede actul privind securitatea cibernetică. Prevede că directorul executiv va fi numit de Comitetul Administrativ pe baza unei liste scurte adoptate de Comisia Europeană. Comisia are răspunderea de a adopta această listă scurtă în urma unei proceduri deschise și transparente, identice pentru orice alt post de gestiune uh, în Uniunea Europeană. E nevoie de o majoritate de două treimi pentru alegerea directorului. Uh, mandatul este de 5 ani, lucru care a fost uh, stabilit în actul privind securitatea cibernetică. De asemenea, acolo se regăsește dispoziția care prevede ca înainte de numire uh, directorul executiv va fi invitat uh, să dea o declarație în uh, fața comisiei relevante din Parlamentul European, și anume ITRE, și, pentru, și să răspundă la întrebările deputaților. Cred că la această procedură s-a referit uh, doamna președinte, că care va avea loc ulterior în septembrie. După discuția din Parlamentul European, Comitetul Administrativ trebuie să treacă la numirea acestui uh, director executiv, mandatul căruia expiră pe 15 octombrie. După această dată, așadar, având în vedere dorința de a asigura continuitatea funcționării agenției, ar fi bine să avem un director executiv. Iată de unde vine și decizia Comitetului Administrativ de săptămâna trecută, destul de accelerat, practic, uh, ca reacție la propunerea Comisiei din luna mai. Comitetul Administrativ informează de asemenea Parlamentul European dacă hotărăște să prelungească mandatul directorului executiv atunci când mandatul acesta expire la finele acelor 5 ani așadar. În ce privește calendarul, vreau să vă spun că trebuia să așteptăm să se finalizeze negocierile privind actul uh, pentru securitatea cibernetică înainte de a iniția această procedură. Negocierile prevedeau de asemenea discuții referitor la durata mandatului, toate dispozițiile aferente numirii directorului executiv au fost stabilite în acest act. Comisia a anunțat acest post vacant după ce negocierile au fost finalizate pentru a putea, ca nu, pentru ca noul director să poată să-și asume mandatul în temeiul noului act privind securitatea cibernetică. Care sunt principalele responsabilități suplimentare ale ENISA din 27 iunie și pentru care va fi responsabil noul director executiv în această nouă era a agenției. În ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor, ENISA a făcut acest lucru de la început, dar de atunci sigur că a intrat în vigoare uh, legislația suplimentară, sarcini suplimentare, de exemplu, um, Uh, directiva privind uh, identitatea electronică, directiva NIS, despre care v-am vorbit mai devreme, uh, responsabilități pentru punerea în aplicare a directivei NIS, deci colaborează foarte strâns cu statele membre pentru a identifica operatorii de servicii și în elaborarea unor tipare, și sigur că elaborează un raport cu privire la punerea în aplicare a cadrului juridic privind securitatea cibernetică. Deci uh, face și o revizuire a cadrului de politici în domeniul securității cibernetice. ENISA susține statele membre și instituțiile Uniunii Europene pentru creșterea, în creșterea capabilităților acestora, um, susține partajarea informațiilor între sectoare și, de asemenea, trebuie să dezvolte un sistem pentru identificarea și dezvăluirea vulnerabilităților. acesta reprezintă o parte a consolidării culturii, partajării informațiilor, un element foarte important în securitatea cibernetică și sigur că trebuie să susțină dezvoltarea și revizuirea strategiilor la nivel european și național. Mai important, decât atât este, decât acestea, este noul element adus de actul privind securitatea cibernetică, uh, aducând um, competențe suplimentare ENISA în ceea ce privește cooperarea. Deci uh, ENISA are sarcinile pe care le are deja atribuite Uh, cum ar fi faptul că reprezintă secretariatul pentru echipele de um, răspuns în situație de urgență, dar acum, este, dar acum este responsabilă și în cazul unui atac uh, transfrontalier uh, asupra securității cibernetice să elaboreze un raport privind uh, uh răspunderea uh, și uh, conștientizarea situației uh, și dacă îi se cer informații suplimentare, să le furnizeze. De asemenea, trebuie să elaboreze un raport cu privire la situația tehnică și pe baza informațiilor publice, dar deocamdată nu există un uh, portal central al informațiilor, deci foarte multe trebuie să facă această mică agenție în anii următori. Și în cadrul uh, cooperării, uh, și o să închei în aceasta, este deci o competență importantă oferirea de susținere în cazul unor investigații ex post. Deci dacă astăzi există un mare atac uh, asupra securității cibernetice, prin uh, actul uh, privind securitatea cibernetică, ENISA va putea elabora și va trebui să elaboreze, de fapt, un raport ex post, pentru că din 2017 Uniunea Europeană are o uh, uh, un fel de manual foarte clar în care se stabilesc uh, um, responsabilitățile diversilor actori în caz de uh, um, urgență și prin actul privind securitatea cibernetică, ENISA trebuie să colaboreze cu uh, rețeaua uh, echipelor de răspuns uh, în situația de urgență Și cea mai importantă, probabil, schimbare introdusă de actul privind uh, securitatea cibernetică reprezintă responsabilitățile în cadrul de certificare care a fost uh, stabilit. Este primul cadru de certificare din Uniunea Europeană pentru produse și sisteme conectate. Noi nu am avut astfel de legislație în acest domeniu, niciun fel de legislație cu cerințe de bază pentru securitatea produselor TIC. Acest cadru este voluntar dorește să servească acele um, domenii acele domenii de piață și acele produse care sunt cele mai necesare și ENISA trebuie să producă schemele care vor deveni apoi scheme europene, care să se aplice la nivel european pentru piețele care decid să participe. Cadrul de certificare este guvernat de sistemul statelor membre și grupurilor părților interesate care oferă consultanță Comisiei Europene, uh, printr-un program anual cu privire la certificare. Acest program este apoi comunicat uh, ENISA, care trebuie să uh, evalueze uh, toate aceste scheme, să colaboreze cu statele membre. E foarte multă muncă și s-au uh, aprobat uh, creșteri de personal pe, în acest scop și activitatea trebuie să înceapă imediat pentru că piața cere deja certificarea, mai ales în anumite domenii. Deci, probabil, una dintre cele mai uh, Uh, dificile și mai urgente sarcini de care trebuie să ne ocupăm chiar în zilele următoare. Sigur că și munca de standardizare este legată de certificare și nu se oprește aici. După cum am spus, uh, ENISA trebuie să creeze un observator de piață care să analizeze tendințele pe piața securității cibernetice. Deci, uh, foarte pe scurt, un pic istoria și noile sarcini ale ENISA, doamna președinte, și sigur, cu mare plăcere, răspund oricăror întrebări. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru această prezentare care este foarte oportună. Am deja colegi care uh, doresc să ia cuvântul. Cine mai dorește să ia cuvântul, vă rog să mă anunțați. Începem cu doamna Niblar. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi, dragi colegi, stimată doamna Spanu. Mă bucur foarte mult că ați venit astăzi în comisia noastră. Și de la bun început vreau să spun că mă bucur foarte mult dacă uh, putem uh, foarte curând să-l avem în comisia noastră și pe noul director general uh, al ENISA. Am crezut că vine chiar astăzi, dar dacă trebuie să-și înceapă activitatea deja în octombrie, atunci trebuie cât mai repede să vină și în fața noastră, astfel încât să ne asigurăm că totul merge bine. Vreau să fac două observații și să adresez două întrebări. Prima observație uh, se referă la noua comisie. Securitatea cibernetică este una dintre cele mai importante subiecte din Uniunea Europeană în momentul de față și în mod deosebit, doamna Spanu, mă bucur că prin actul privind securitatea cibernetică am uh, pus ENISA în situația și în capacitatea de a juca rolul pe care îl uh, vedeam uh, în ceea ce privește securitatea cibernetică. În mandatul trecut, uh, Parlamentul a insistat foarte mult ca ENISA să nu fie doar un fel de secretariat pentru comisie, ci pentru noi a fost foarte, foarte important să asigurăm independența agenției, care să aibă propriile competențe și misiune. Ați vorbit despre operare și cooperare, ceea ce ne-am dorit și noi și implicarea ENISA în pregătirea uh, procesului de certificare, de standardizare, mai ales pentru schema de certificare în ceea ce privește securitatea cibernetică, o sarcină foarte importantă pentru ENISA în anii următori și ne veți avea de partea dumneavoastră atunci când uh, Comisia și Agenția uh, trebuie să primească susținere. Am două întrebări. Um, Prima se referă la 5G, un alt subiect uh, care este în vizorul tuturor uh, statelor membre și statele membre deja au organizat licitații pentru acordarea de licențe. Dacă mi-aduc aminte bine, și Comisia acum câteva luni a emis o recomandare cu privire la 5G și la uh, cerințele de securitate pentru noua rețea, întrebarea mea este care este situația actuală? Coordonați statele membre și în ceea ce privește um, desfășurarea uh, infrastructurii 5G în Europa și uh, vreau să știu dacă um, sistemul de certificare va fi cel aplicat uh, și infrastructurii 5G sau care este intenția? Știu că sunteți în faza de pregătire a programului de activități și cea de doua întrebare uh, se vorbește despre suveranitatea digitală a Europei, ceea ce mi se pare foarte important dacă vedem uh, cât de puternici uh, sunt um, operatorii non-europeni care domină piața europeană cu produsele lor. Cred că este eh, important să ne gândim ce faceți, ce puteți face dumneavoastră și direcția uh, generală, dacă um, ați putea să ne spuneți cam care sunt uh, inițiativele sau măcar uh, intențiile. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Caliurand. Mulțumesc, uh, doamna Spanu, pentru prezentarea excelentă. A fost foarte interesantă și aștept uh, discuția cu domnul Lepasar, care uh, sunt sigură că va fi un director excelent pentru ENISA. Am ascultat cu mare atenție ce ați spus dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru um, documentul de politică UE-ICT, care vorbește și despre suveranitatea digitală, menționa, menționată de colega mea care a vorbit înainte. Uh, ce înseamnă suveranitatea digitală? E bine, acest concept uh, este unul care divizează uh, țările la nivel uh, internațional. Nu voi repeta întrebarea, um, știu că veți reflecta <laughs> asupra acestui lucru, dar vreau să vă întreb mai general despre cooperarea internațională. Din prezentarea dumneavoastră pot să văd modul în care NISA colaborează cu toate părțile interesate în domeniu, cu societatea civilă, cetățenie, industrie, sectorul privat, dar uh, și cooperarea internațională este crucială, mai ales în ziua de azi, când, de exemplu, la ONU există două discuții concurente cu privire la viitorul securității cibernetice. Avem uh, uh, grupuri de lucruri, uh, UNGG și așa mai departe. Unde vedeți aici rolul ENISA, mai ales luând în vedere faptul că sunteți unul dintre actorii care uh, uh, aduc o completare uh, unei extinderi, uh, unei politici extinse în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Gamon. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare, doamna Spanu. A fost foarte interesată, interesantă. Vreau să vorbesc nu doar despre ceea ce s-a schimbat prin actul privind securitatea cibernetică, ci și despre ceea ce vom face uh, pe viitor. Sunteți aici și deci e o ocazie uh, grozavă. Cum vedeți uh, relația viitoare între aceste trei grupuri? Centrul de competențe, Comisia și statele membre. Și vedeți uh, uh, probleme care ar putea să apară pe viitor în ceea ce privește mm, interesele diverselor entități și focalizarea lor și sigur că ar trebui să ne mișcăm foarte rapid pe partea de finanțare. Centrul de competență va fi finanțat uh, din Europa Digitală și Orizont. Orizont se focalizează asupra securității cibernetice. Digital Europe nu are o alocare de fonduri și uneori este o demarcație foarte fină între proiectele civile și cele militare. Vreau să știu dacă... Mm, cum priviți această um, suprapunere între dimensiunea civilă și militară a securității cibernetice și cum anume va fi realizată finanțarea. Și apoi, uh, în ceea ce privește statele membre, centrul de competențe nu este trecut în acordul parțial uh, Horizon Europe ca parteneriat. Cum vede Comisia uh, acest lucru în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre, inclusiv în ceea ce privește finanțarea? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Carvalho. Mulțumesc, doamnă președinte și doamna Spanu, mulțumesc pentru prezentarea noastră. Am o întrebare în termen de logistică și una de fond. În ceea ce privește logistica, securitatea cibernetică, da, este foarte importantă pentru Europa, importanța ei crește tot mai mult uh, și mă îngrijorează faptul că în trecut au existat niște îngrijorări legate de probleme legate de clădiri, faptul că aveți două birouri ale agenției la Atena și la Heraclion. Vreau să știu dacă s-au depășit problemele, dacă totul merge bine, astfel încât să puteți să vă achitați de toate sarcinile dumneavoastră. Cea de-a doua întrebare se referă la ceea ce au uh, menționat și colegii mei 5G. Aici dorim o poziție de lider tehnologic. Care este rolul agenției în acest sens pentru a ne asigura că Europa nu rămâne în urmă? Și ultimul punct. Vicepreședintele ANSIB. um, a cerut președintelui Juncker uh, un aviz uh, științific cu privire la riscurile securității, privind securitatea cibernetică unei grup de independenți uh, la nivel înalt și unul dintre lucrurile pe care le subliniază în avizul lor este riscul unor abordări care să creeze vulnerabilități pentru diverse sectoare, pentru că în fiecare sector este foarte important să încerce să își dezvolte propria abordare în ceea ce privește securitatea cibernetică și există riscul unei lipse de uh, interoperabilitate care să creeze mai multe vulnerabilități în sistemul, în, sistemul în ansamblul său. Cum uh, vreți să abordați aceste probleme? Mulțumesc! Doamna Tabadel, von Cramon. Da, mulțumesc. Uh, știți că există uh, și o opoziție la ideea introducerii unor uh, cerințe de securitate. Piața noastră este prim, plină totuși de produse care sunt nesigure și tot mai multe dintre acestea sunt conectate la internet. Vedeți o modalitate de a introduce în curând astfel de cerințe minime în schema de certificare? Uh, thank you. Uh, uh, Kubilius. Mulțumesc, domnul Kubilius. Well, uh, thanks a lot. Uh, maybe as a newcomer, I will ask uh, some naive question, but. Uh... Mulțumesc. Uh, eu sunt nou venit aici și mă întreb ce mandat aveți pentru a monitoriza situații legate de guvernele naționale, de nivelul național, ce instrumente aveți la dispoziție pentru a solicita guvernelor naționale să ia măsuri dacă vedeți că au uh, deficiențe în ceea ce privește securitatea cibernetică. Mă întreb, uh, pentru că eu văd multe similarități aici uh, cu piesele financiare, cu sectorul bancar. Am învățat mult din ultima criză globală, în care anumite țări au avut uh, deficiențe și cu toții am suferit. Deci văd uh, o similaritate importantă cu securitatea cibernetică. Deci vă gândiți să jucați și un astfel de rol, nu doar să faceți uh, schimb de informații, ci să încercați să supravegheți, supravegheați actorii. Mulțumesc, doamna Dlabaiova. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt atât de multe chestiuni diferite legate de securitatea cibernetică. Vreau să adresez o întrebare mai generală. Știm că datele sunt tot mai mult motorul economiei și vreau să știu care va fi agenda ENISA pentru a crește protecția datelor, mai ales în contextul inteligenței artificiale. Cum va aborda ENISA această chestiune? Există un plan pentru viitor? Și întrebări specifice legate de IMM-uri, pentru că uneori când vorbim despre securitatea cibernetică, uh, Mm, considerăm că este o chestiune națională, dar de cele mai multe ori atacurile vizează IMM-urile și reușesc pentru că IMM-urile sunt mici, nu au resurse să se apere și poate că există și erori umane. Cum abordează Comisia această chestiune în termen de formare, um, sensibilizare, schimb de bune practici? Ce putem face mai bine împreună pentru a face față acestei probleme. Și în ceea ce privește schemele de certificare privind securitatea cibernetică, ar putea să devină o barieră potențială pentru IMM-uri. Sigur că noi suntem împotriva barierelor. Um, deci cum prevede Comisia împreună cu ENISA o punere în aplicare prietenoasă um, pentru prietenoasă cu IMM-urilor și IMM-urile și ce putem să prevedem uh, în acest sens. Mulțumesc, doamna Spirachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru prezență și pentru prezentare. Două întrebări am. Uh, Cum legii mei le-au menționat, dar e important pentru noi să înțelegem modul în care operați uh, și colaborați cu statele membre, instrumentele pe care le folosiți în cooperarea dumneavoastră și informațiile pe, pe care le primiți în cele din urmă, nu doar în ceea ce privește securitatea cibernetică în sectorul public, ci și în ceea ce privește securitatea privată a datelor personale. Și în al doilea rând, finanțarea. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Ce fel de susținere financiară considerați că este necesară? Aveți nevoie de contribuții de la statele membre, de la instrumente financiare, care să fie puse la dispoziție imediat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Weiss! Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentarea foarte liniștitoare în ce, ce privește sistemul securității cibernetice și a modului în care funcționează acum. Dar, întotdeauna există un mic dar, pentru că eu sunt politician, sunt nouă în Parlamentul European și dacă dacă trebuie să mă duc în Danemarca și să spun că, să vorbesc cu IMM-urile, de exemplu, chiar aplaud întrebarea cu privire la uh, IMM-uri, um, Și dacă vorbesc cu colegii mei uh, cu privire la securitatea cibernetică în uh, serviciile de sănătate publică, aș dori să știu care sunt obiectivele către care trebuie să lucrăm pe viitor, pentru că am înțeles prezentarea dumneavoastră și am, am putea să considerăm că totul merge bine, totul funcționează bine. Știu că uh, e o perspectivă a unei persoane neinițiate care nu se pricepe la subiect, dar ca și politician eu aș vrea să știu care sunt următoarele lucruri de făcut. Deci dacă ați putea eventual să ne ilustrați puțin și această imagine uh, Um, de viitor și uh, dacă spuneți că aveți mai nevoie de mai mulți bani, mai multe resurse, pentru ce aveți nevoie de acestea? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Liabs. Mulțumesc pentru munca depusă la ENISA ceea ce privește certificarea și Mm, asigurarea securității cibernetice. Mă întrebam care sunt posibilele legături și care este opinia dumneavoastră despre legătura între securitatea cibernetică și Uniunea Europeană a Apărării, având în vedere creșterea amenințărilor cibernetice din partea unor regimuri nedemocrate, agresive, din uh, orizontul mai apropiat sau mai îndepărtat. Ați menționat despre exerciții. Dar uh, ce se întâmplă cu capacitățile nu doar defensive, ci și acelor ofensive ale Uniunii Europene în cadrul securității cibernetice? Sau oare Centrul de Excelență EU-NATO pentru Securitate Cibernetică este cel care trebuie să se ocupe de acestea? Mulțumesc! Și ultima persoană de pe listă este domnul Flego. Hvala vam, predsjednice. Evo, neću ponavljati... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta întrebările dinainte, care au fost foarte interesante. Mie mi se pare un subiect foarte important și mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă, și anume că ENISA trebuie să aibă un mandat permanent. Pentru că în viitor o să ne confruntăm um, cu tot mai multe astfel de provocări. Și de asemenea mi se pare important de spus că trebuie să spărim cooperarea cu statele membre prin educație și prin formare și prin dezvoltarea unui proces de gestiune a crizelor. De asemenea, Trebuie să ne adresăm unei populații mai largi, cum ar fi uh, studenții de la universități. Deci propun într-adevăr să, să se sporească bugetul, să aibă mai mulți uh, angajați, dar trebuie să mai investim și la partea de marketing și de conștientizare în rândul cetățenilor, astfel încât să fie conștienți de amenințări. Și întrebarea ar fi, având în vedere că ne îndreptăm către acest uh, internet al lucrurilor, care va fi exact uh, rolul agenției împreună cu ceilalți actori și cum am putea noi, uh, cei de aici, să sporim securitatea pentru că internetul lucrurilor chiar reprezintă viitorul. Mulțumesc, mulțumim foarte mult, domnul Hristov. Vă mulțumesc. Voi fi foarte succint. Știți că în ultimii doi ani am avut uh, probleme serioase de securitate a bazelor de date în Bulgaria. Anul trecut am avut o serie de scurgeri de date din registrul comercial, iar uh, Săptămâna trecută, la fel, o scurgere de date personale. Peste 5 milioane de persoane au fost afectate de această scurgere de informații de la autoritățile fiscale. Sunteți în contact cu autoritățile bulgare și ați făcut recomandări sau aveți? Mulțumesc! Și ultimul pe lista mea, domnul Heisel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la rețelele 5G. se vor uh, vehicula fluxuri și mai mari de date și vitezele vor fi poate de sute de ori uh, mai mari decât acum cu 4G. Deci probabil că s-ar putea să fie și niște provocări legate de partea de securitate. Știm că presa principală, presa mainstream, tot vorbește despre ultimele mm, uh, evoluții, concurența între puterile mari, cu China, cu Statele Unite, unde ne aflăm, cine vor fi primii utilizatori și mai departe, dar tot sunt multe întrebări fără răspuns cu privire la ce reprezintă exact 5G. Este cu adevărat sigur suntem chiar gata să folosim aceste volume de date uh, enorme care pot să fie transferate până la urmă în mod sigur uh, și raportul uh, calitate-preț chiar se justifică. Îmi dau seama că e nevoie de investiții de sute de miliarde, dar aș vrea să știu cam care e situația de acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Am avut niște întrebări foarte pertinente și deja membrii arată o cunoaștere foarte bună a subiectului. Cred că uh, Comisia ITRE poate controla acest subiect al cibersecurității și ENISA reprezintă un partener foarte puternic vă invit să reacționați la toate aceste intervenții. Vă mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc pentru aceste întrebări uh, pertinente, exact cum le spunea doamna uh, președinte. Vreau să clarific, eu nu sunt director uh, la ENISA, poate n-am fost suficient de clar. Eu sunt director la Comisia Europeană care mă ocup de cibersecuritate și o parte a mandatului meu ține tocmai de implementarea regulamentului ENISA. Deci eu și cu echipa mea lucrăm în fiecare zi cu agenția, ne ocupăm de regulamentul său de înființare, ne ocupăm de resursele sale și ne asigurăm că um, acționează așa cum se stipulează în legislație. La multe dintre întrebările Referitoare la ENISA, voi încerca să răspund pentru că ne aflăm într-o colaborare cu agenția și ne asigurăm că lucrurile sunt um, livrate așa cum ar trebui să fie, dar eu uh, voi vorbi din rolul meu de la comisie, poate n-am fost uh, clar la început, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult! Uh, um, pentru sprijin, mai ales în ultimii ani, cu acest uh, act pentru cibersecuritate. Au fost multe întrebări referitoare la 5G. O să trec direct la acest subiect pentru că uh, Așa cum spuneți dumneavoastră, este un subiect uh, foarte mm, larg dezbătut în lume astăzi. Securitatea rețelelor 5G, iată domeniul care ține de răspunderea mea, aparte de cibersecuritate, Comisia Europeană a adoptat uh, anul acesta o mm, recomandare foarte uh, cuprinzătoare către statele membre despre cum să asigure securitatea rețelelor 5G. Tocmai pentru că suntem în procesul de licitație, tocmai că suntem um, în procesul de alocare a spectrului pentru rețele 5G. Recomandările noastre uh, vin cu o abordare foarte tipică la Uniunea Europeană, o abordare coordonată între statele membre. Întâi facem o evaluare a riscului uh, corespunzătoare, deci vedem unde sunt riscurile de securitate, care ar fi peisajul amenințărilor uh, din 5G, uh, ce ne spune acesta și apoi noi propunem un kit de instrumente, de măsuri care să atenueze aceste riscuri. Recomandarea aceasta a fost adoptată în martie 2019 și Uh, statele membre au lucrat într-o formulă numită grupul de coordonare, o rețea de state membre înființată de mm, directiva NIS și e un exemplu de modalități europene. În grupul acesta se regrupează toate cele 28 state membre, Comisia Europeană și ANISA pentru a veni cu orientări de politici la mai multe aspecte. Grupul acesta a fost mm, mandatat să primească partea de evaluare de risc pentru rețelele 5G. Termenul pentru depunerea evaluărilor de risc naționale pentru statele membre a fost săptămâna trecută, 15 iulie. Am uh, vorbit despre acest lucru vinerea trecută și vă putem trimite, doamnă președinte, materialele relevante uh, cu mare plăcere pentru că vedem că interesul există și acum Comisia și cu ENISA au sarcina de a citi aceste evaluări de risc și să vină cu un raport cu privire la rezultatele principale. Este o evaluare de risc nu doar la nivel uh, tehnic, ci și politic. Deci recomandarea era una tot cuprinzătoare. De asemenea, ENISA are o sarcină să facă ce știa mai bine și anume să vină cu un peisaj al amenințărilor um, de, din rețele 5G. De fapt, ENISA este singura organizație care a redactat acest peisaj al amenințărilor în 2015. Își va înroi, acest raport pentru a vedea global cum vedem securitatea rețelelor 5G. Și apoi, până la finele anului, Comisia Europeană se presupune că va propune o, o serie de măsuri de atenuare a riscurilor identificate uh, în funcție de ce ne-au trimis statele membre. Iar la partea de certificare s-a pus și o întrebare uh, din partea mai multor membri. Recomandarea aceasta, într-adevăr, menționează faptul că în ziua în care primim certificare pentru 5G în Europa, statele membre trebuie să uh, facă să fie obligatoriu. Deci deja recomandăm această măsură de atenuare pentru chestiunea aceasta foarte importantă. Cât despre uh, ultima întrebare, la partea de securitate, se uită Comisia și la impactul de sănătate asupra frecvențelor 5G, e o chestiune uh, pusă pe tapet de mai multe părți interesate din statele membre. Asta a venit ca urmare a mai multor riscuri, valori de risc uh, care se uh, desfășoară. ați ați felicitat Elisa pentru documentul privind politicile ICT. Mulțumim pentru felicitări, dar de fapt ENISA a publicat acest document cât despre cooperarea internațională un subiect pe care poate nu vi-l comunicăm suficient, nu, nu discutăm suficient. Avem dialoguri pe cibersecuritate specifice cu, principal, cu toți partenerii noștri principali, pe care le facem cu SAE, care ne uh, conduce ca parte diplomatică, dar avem și un serviciu de cibersecuritate pe care îl uh, orientăm noi și cred că este foarte important la partea de redactare a politicilor, pe convenirea asupra politicilor, direcțiilor politice, ne bazăm pe aceste dialoguri și ENISA poate să lucreze cu uh, agențiile omologe din întreaga lume și avem acest lucru în actul pentru uh, cibersecuritate. Există așadar această posibilitate, însă din nou e vorba de alocarea resurselor aici. Aș dori acum să mă refer la relația dintre ENISA și Centrul European Competent um, pentru Cibersecuritate, o rețea de astfel de cere. S-a menționat um, anterior și în discuția pentru bugete și mulțumesc Chitre pentru atenția lor. ENISA este o agenție descentralizată care își propune să sprijine statele membre să-și construiască capacitățile pentru cibersecuritate, că e vorba de cunoștințe, uh, gestiunea informațiilor, uh, să știe cum să trateze încălcările încercările de cibersecuritate. Deci e partea de uh, operațiuni, dar și de cunoaștere. La partea de cercetare, inovare, dar și investiții în cibersecuritate, uh, Dintotdeauna am făcut această activitate astfel încât uh, metodele suplimentare, um, programul Orizont uh, sau uh, CEF, care s-a menționat mai devreme în discuția noastră pentru buget. Pe acestea le-am luat în considerare. Pentru următoarea perioadă de finanțare avem două instrumente unde cibersecuritatea joacă un rol foarte important. Orizont Europa, unde cibersecuritatea se menționează anume ca domeniu de interes, însă și mai important avem programul Europa Digitală, care e un program industrial cu trei piloni, inteligența artificială, um, calculatoare de înaltă um, um, performanță și cibersecuritate. Acestea sunt domeniile de interes și noi propunem să existe aceste, această rețea a centrelor de cunoaștere astfel încât să existe cunoștințe cu privire la aceste opțiuni financiare pentru că uh, Ă, suferim de pe urma acestor um, rezultate ca urmare a investițiilor, ca să le și vedem. Investim foarte mult, sunt proiecte foarte interesante, dar până se termină nu ajung pe piață. Apoi se mm, realizează de către cam aceiași actori. Vrem să acordăm ocazia tuturor care au cunoștințe, competențe și excelență în cibersecuritate să vină cu oferte. Și aici ITRE are un rol foarte important de jucat. Noi am avut deja trei uh, trialoguri, uh, două trialoguri um, și vom uh, continua discuțiile la Consiliu pentru un mandat de revizuit pentru cel de-al treilea trialog, când sunteți gata, când aveți raportorii, raportori din umbră și așa mai departe, sigur. Uh, și am uh, propus un sistem în trei niveluri. În primul rând, crearea unei comunități cu toate centrele competente pe cibersecuritate în Europa. Am uh, realizat un uh, sondaj anul trecut și am identificat 650 de centre competente pe cibersecuritate în Europa, care variază de la mm, laboratoare industriale, industriale până la centre de, mari de cercetare care se specializează pe cibersecuritate. Uh, și avem apoi uh, un centru de coordonare al uh, cibersecurității la nivel național care va primi finanțare de la bugetul european. În felul acesta vor avea ocazia și statele membre care nu au astfel de capacități să o capete și în felul acesta răspund și la mai multe dintre întrebările adresate. Ce se întâmplă cu cei care nu au capacitatea acolo? Ei bine, ideea este să punem în comun, să facem acest pool de resurse între statele membre și pe lângă acest al doilea nivel avem și Centrul European European de Competență care va coordona această comunitate și care uh, va veni cu aviz atunci când uh, pregătim programele de lucru pe care, prin care vom hotărâ unde facem cercetare și inovare și unde investim în, uh, în cadrul programului Europa Digitală. E o abordare relativ inovatoare și de fapt întrebarea referitoare la um, autonomia strategică, despre asta este vorba. Să fim strategici, să punem în comun resursele și să hotărâm cum vom uh, cheltui banii aceia final pe care îi stabilesc până la urmă colegiuitorii. Cum să-i alocăm în acest domeniu, ne trebuie soluții și rezultate. Și prin programul Europa Digitală putem să ajungem la um, soluții. Ne-ați întrebat despre IMM-uri. Suntem perfect de acord, e o problemă foarte mare. Centrul de competență va veni cu această ocazie. Ba chiar avem federații de IMM-uri în domeniul uh, cibersecurității sau uh, în domeniul digital care suferă de pe lipsa finanțării pentru că nu ajung la programele europene. Deci prin centrul de competență vor avea o voce egală. Vor fi reprezentanți în comunitatea din fiecare țară. E așadar o ocazie pentru aceste IMM-uri. E o propunere complexă, însă este una care chiar poate să aducă ceva în plus și pentru că cunoașteți foarte bine subiectul, m-ați întrebat în legătură cu cofinanțarea. E o chestiune pe care o discutăm în prezent cu statele membre. Vor fi subiecte foarte importante pentru statele membre. Parametrii luării deciziilor pentru fiecare program, Orizont uh, Europa sau um, Europa Digitală și nu pot să vă spun mai multe pentru că mandatul uh, e decizia acestora. Însă această este faza în care ne aflăm. Discutăm tocmai aceste chestiuni cu statele statele membre și cu Consiliul. Um, ați avut președinția finlandeză din aur aici și am auzit că președinția finlandeză a inclus acest lucru între prioritățile sale. Cât despre Uh, IMM-uri, uh, priorități, certificare și mai departe. Da, uh, într-adevăr, astăzi IMM-urile nu pot să obțină certificare cu ușurință pentru că e foarte scump. Avem un sistem de recunoaștere reciprocă între 14 state care costă foarte mult și este greu pentru IMM-uri să acopere costurile pentru uh, Uh, produsele și serviciile lor. Dar cu un sistem european și cu un ghișeu unic, sigur că ar deveni mai competitiv, ar fi mai multe ocazii să te adresezi unor uh, laboratoare naționale să obții o uh, certificare So you will have the opportunity with one deci avem ocazia cu un certificat obținut într-un uh, stat membru să uh, acționeze în toată Uniunea Europeană. Dacă vă uitați la evaluarea noastră de impact în propunerea noastră privind certificarea, IMM-urile reprezentau unul dintre motivele principale pentru aceasta, pentru că această recunoaștere reciprocă nu este ușoară pentru IMM-uri, să plătești în fiecare țară în care vrei să-ți recunoască certificatul. Aceasta va fi abordarea uh, ghișeului unic. Acum, cum hotărâm unde mm, vom intra și unii dintre noastre ați menționat internetul lucrurilor. În temeiul actului pentru uh, cibersecuritate se presupune că avem un program anual de lucru în care stabilim prioritățile și unde se alocă certificările. Știți că astăzi resursele europene pentru certificare de la ENISA Probabil că le număr pe degetele la o mână. Avem un coleg de la Enisa care dă din cap că da, confirmă că așa stau lucrurile. Poate că până la uh, sfârșitul anului ne vor trebui degetele la ambele mâini, dar tot uh, vor fi uh, limitate. Trebuie să avem o abordare treptată. Ne trebuie totuși niște standarde, iar pentru standarde e nevoie de timp. Organizațiile acestea trebuie să facă și o prioritizare. Însă, întrevedem aici o oportunitate în domeniul internetului lucrurilor și vă pot uh, partaja experiența pe care am avut-o cu statele membre. Ne-am întâlnit uh, cu grupul de certificare european de state membre creat în temeiul actului pentru cibersecuritate. Am avut o primă întâlnire pe 12 iulie și am văzut că sunt în prezent patru state membre care uh, pregătesc la nivel uh, național certificare pentru internetul lucrurilor, ceea ce creează un elan pentru un um, um sistem european de certificare, pentru că dacă avem standarde, atunci putem să facem și o prioritizare și aici răspund și la întrebarea ce facem cu toate aceste produse conectate. Certificarea nu este singura cale, însă va fi o cale prin care putem uh, să asigurăm că produsele care ajung pe piețele europene au o garanție că au fost testate, că au fost evaluate cum trebuie. Iată o modalitate prin care putem soluționa problema. La fel se întâmplă și cu 5G. Sperăm că vom putea în curând să lansăm programul de lucru pentru certificare pentru 5G. Din nou e foarte greu din cauza problemei standardului, însă e un domeniu în care trebuie să ne concentrăm atenția și infrastructurile critice. În timpul negocierilor pentru actul pentru um, cibersecuritate am uh, discutat foarte mult. Acestea sunt foarte importante uh, în directiva NIS. Nice și prin aceasta răspund și la întrebarea noastră când vă întoarceți în uh, Danemarca, ce le puteți spune? Scuze, prima mea prezentare a fost doar pentru ENISA, însă acum îmi dați ocazia să vorbesc despre mai multe lucruri. Directiva NIS, pentru prima oară, a introdus o obligație pentru toți operatorii de mm, eh, infrastructuri mm, critice sau servicii esențiale, spitale, bănci, servicii de transport, să îndeplinească niște cerințe de securitate, însă fără să se definească acestea. Sperăm că prin cadrul de certificare din ce în ce mai mulți uh, de astfel de operatori vor uh, cere uh, servicii certificate ca să demonstreze că îndeplinesc cerințe ridicate de securitate, dar cel puțin avem legislație europeană care impune această obligație, care a intrat în vigoare anul trecut și o să facem și un follow pentru că există obligație ca statele membre să raporteze anual uh, către Comisia Europeană. Dacă într-adevăr acești operatori chiar raportează niște incidente importante, o altă uh, cerință din directiva NIS și trebuie să o revizuim uh, în următorii doi ani, deci până în 2021 și cred că domeniul infrastructurilor critice va fi un domeniu unde ne-am putea concentra atenția, dar sigur, mai sunt și alte direcții politice, acum cu noua uh, ierarhie politică, dar deja președinta aleasă a, a indicat deja că cibersecuritatea va fi printre priorități. Încerc să văd dacă am uitat ceva. De ce are nevoie Nisa și care este locul Nisa în constelația celorlalte instituții? În ce privește finanțarea, Nisa beneficiază de un buget redus. cu ajutorul Parlamentului și-a dublat bugetul pentru următorii patru ani, însă e în continuare un buget uh, limitat. Credem că odată ce se va crea centrul de competențe, ENISA va putea colabora cu acest ecosistem și va putea beneficia de pe urma acestea lucruri care nu se întâmplă la ora actuală. Dincolo de discuțiile cu actorii implicați, ENISA nu are altă cale de a lucra cu actorii implicați, de a colabora cu comunitatea de cercetare în uh, domeniul securității, cercet, în domeniul securității cibernetice. Ni s-a cerut uh, să explicităm și mai mult aceste legături și sperăm ca pe viitor așa să stea lucrurile. ENISA are nevoie de mai mult sprijin, e clar, însă deocamdată cel mai mult are nevoie de competențe. Atât în Europa cât și de cealaltă parte a Atlanticului. Suferim uh, de pe urma unei lipse de 350.000 de specialiști în um, securitatea cibernetică până în 2025, exact aceeași cifră și în Statele Unite, deci e o problemă globală. Ar fi așadar foarte important ca prin colaborarea cu statele membre NISA să capete competențele de care are nevoie dacă e să devină un centru de excelență. E un lucru pe care nu poți să-l iei, să-l cumperi cu bani, e un lucru pe care îl poți obține doar cu colaborarea. Iată, ajung la una din ultimele întrebări. Cum uh, poți să evaluezi pe cei care sunt mai buni decât uh, alții în securitatea cibernetică, ce rol joacă ENISA? De altfel, e tocmai o problemă pe care am încercat să o abordăm în directiva um, NIS. Ehm, care presupune ca fiecare stat membru să aibă un, ehm, o echipă de răspuns rapid, creează un grup de cooperare care permite statelor membre să conlucreze și am văzut că abordarea și reacția e una pozitivă. ENISA e menită să ajute acele state membre care nu au capacitatea necesară să o construiască, ajungând, ajutându-i pe aceia care au nevoie de ajutor. Statele membre însă au obligația să-și creeze capacitate în domeniu prin uh, directiva NIS. Ultima, una din ultimele măsuri referitoare la Bulgaria. Știți că doamna comisar Gabriel cunoaște această țară foarte bine. S-a înregistrat o un atac foarte grav uh, la nivelul uh, securității, am constatat că e una din aceste ocazii unde e bine să ai acea rețea. Din păcate, se înregistrează atacuri cibernetice tot mai adesea. Credem că prin partajarea informațiilor uh, putem preîntâmpina producerea acestor atacuri în alte țări. Acum, în ce privește legătura cu apărarea, propunerea referitoare la centrul de competențe, lucru pe care l-am discutat adesea în această comisie, se prevede posibilitatea ca centrul de competențe să fie rugat uh, să fie gestionatorul de proiect uh, în uh, acest proiect. E însă o solicitare care trebuie să vină din partea statelor membre, având în vedere că ele sunt răspunzătoare de gestionarea acestui fond. Există însă o legătură clară care se poate face între proiectele civile și militare. E o concluzie la care a ajuns și Comisia în 2017, mai ales pentru că multe din proiectele, din produsele pentru securitatea cibernetică sunt create în sectorul armatei. Încă o dată, uh, prin activitatea centrului de competențe s-ar putea obține. Nu știu dacă anumite întrebări au rămas fără răspuns, doamnă președinte, dar pot reveni oricând cu mare plăcere cu echipa mea. Dacă considerați necesar uh, să primiți informații suplimentare referitor la activitatea noastră, bineînțeles că vă stăm la dispoziție cu mare plăcere. Mulțumesc, răspunsurile dumneavoastră au fost foarte, foarte clare și uh, Apreciem foarte mult prezența comisiei. Vă vom aștepta. Vom aștepta evaluarea de risc referitor la tehnologia 5G și măsurile prevăzute în această evaluare de risc. Vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Subiecte precum uh, securitatea cibernetică cred eu că sunt foarte oportune pentru că acum avem în sfârșit o perspectivă de ansamblu și suntem foarte bine pregătiți pentru discuția noastră viitoare referitoare la ENISA. Candidatul propus uh, a luat parte la întâlnirea de astăzi, de altfel, e acolo în sală. Vă așteptăm la următoarea întâlnire, la schimbul de opinii. Atât pentru astăzi, dragi colegi. Nu avem nimic la diverse. Următoarea noastră întâlnire se organizează pe 2 și 3 septembrie. Până atunci însă, din punctul de vedere al comisiei noastre, vă urez vacanțe cât mai însorite și vă rog să reveniți cu bateriile încărcate pentru că ne așteaptă o toamnă foarte ocupată. Vă mulțumesc foarte mult și uh, vacanță plăcută!